Bună dimineața, doamnelor și domnilor, ședința s-a deschis. Vă rog să luați loc. Urmează acum pe ordinea de zi concluziile Consiliului European din 1 și 2 martie 2012. În mod normal, domnul Van Rompuy ar urma să ia cuvântul acum, însă pentru că nu este prezent, va trebui să-l mai așteptăm puțin.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 Bine, și eu v-aș putea povesti câte ceva despre concluziile Consiliului European și uh, ați putea asculta comentariile mele până ajunge domnul Van Rompuy. monsieur le président bienvenue. la séance était déjà ouverte. Bună dimineața, domnule președinte. Ședința a fost deja deschisă, deci aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați eurodeputați, reuniunea Consiliului European de pe 1 și 2 martie a fost uh, una pozitivă și uh, nu a fost umbrită de o criză imediată. Nu putem uh, să ne liniștim atunci când avem de face cu uh, provocări economice care încă ne mai așteaptă. Efort susținut pe fronturi uh, diverse rămâne necesar. Un uh, front uh, e reprezentat de consolidarea fiscală, altul uh, creșterea și dezvoltarea. Unii susțin că acestea două sunt contradictorii. E sarcina noastră însă să ne asigurăm că nu se întâmplă așa. Din anii 30, principalul răspuns la recesiunea economică a fost reprezentat de stimulente fiscale. Aici uh, am vorbit și despre uh, cheltuirea bugetelor excesive pentru a stimula creșterea de către uh, state. În 2008 s-a susținut o asemenea măsură care a ajutat pe termen scurt, însă abilitatea de a folosi acest instrument este limitată. În majoritatea statelor membre se întâmplă așa pentru că există niveluri ridicate excesive chiar de îndatorare. Prin urmare, soluția a devenit repede o problemă. Motivele din spatele uh, datoriilor <coughs> sunt diverse. În majoritatea cazurilor nu uh, sunt legate de uh, uh cheltuielile uh, publice. În anumite cazuri uh, uh, se întâmplă pentru că serviciile bancare nu sunt bine uh, supravegheate, băncile ar, uh, au trebuit salvate din banii contribuabililor. În alte cazuri, uh, Creșterea economică este stimulată excesiv de niște bugete artificiale, ceea ce a dus uh, la uh, creșterea deficitelor și a îndatorării. Însă, uh, adesea, totul se întâmplă pentru că nivelurile datoriilor s-au acumulat gradual în timp. Prin urmare, statele membre au ajuns să aibă datorii dincolo de 60% din PIB, procentul agreat. Deficitele uh, au uh, fost eliminate uh, foarte rar în momentele uh, de uh, vârf. Ele au fost urmate de surplus și nu a existat marjă de manevră atunci când a lovit criza. De aceea, uh, normele uh, pe care le-am hotărât în noul tratat care a fost semnat cu ocazia acestui Consiliu sunt atât de importante. Ele nu uh, previn deficite uh, contraciclice, nici deficitele uh, structurale. Însă încercăm ca prin aceste măsuri deficitele să rămână foarte uh, mici. Nu se limitează cheltuielile publice, însă ne asigurăm că acestea nu trebuie finanțate prin împrumuturi excesive. Consiliul European a afirmat că toate statele membre ar trebui să continue să respecte angajamentele uh, luate în conformitate cu Pactul de Creștere și Stabilitate, uh, care a fost consolidată prin uh, six-pack. Însă, în aceeași măsură, accentul pus pe consolidare, mai ales pe termen scurt, trebuie să meargă în mână, mână în mână cu eforturi susținute pentru a asigura creștere economică și pentru a îmbunătăți perspectivele de ocupare. Cum putem face asta? E bine, a, acest lucru a fost discutat în cadrul Consiliului European și am pus totul în contextul semestrului european și cum vă raportasem deja, um, toate aceste chestiuni au fost uh, gândite. Am abordat problema din unghiuri uh, diferite, asigurându-ne că um, păstrăm deficitele sub control, însă investim în continuare în viitor, uh, în cercetare, în inovație, dezvoltare, că ne asigurăm că stimulăm creșterea economică, asigurând uh, asistență șomerilor, uh, analizând veniturile, uh, combătând evaziunea fiscală și frauda fiscală. Ne-am gândit să ne axăm și pe servicii și pe piața digitală. Ne-am gândit de asemenea să reducem și uh, taxele, povara fiscală pentru cei care au venituri uh, mici. Ne-am gândit de asemenea să protejăm anumite sectoare precum uh, cel al serviciilor profesionale sau al retailului. Pe scurt însă, ne-am gândit că trebuie să facem alegerile potrivite pentru ocupare și pentru dezvoltare în mijlocul consolidării fiscale. Toate acestea vor fi monitorizate de către instituții. După cum uh, știți, uh, semestrul uh, este un instrument anual de coordonare politică care pornește de la um, raportul anual de creștere al Comisiei, care va sugera și um, măsuri specifice de la țară la țară pentru a aborda problemele existente. Există însă niște măsuri adiționale care au nevoie de timp pentru a funcționa. Consolidarea fiscală uh, are un efect uh, imediat uh, în ceea ce privește scăderea cererii, însă s-ar putea să evităm o contracție a creditelor. Sperăm că băncile vor profita de sprijinul amplu de lichidități oferit de Banca Centrală Europeană ne gândim ca o parte din aceste resurse să poată ajunge la întreprinderi și la gospodării. Acțiunile luate de guverne și de uh, BCE ajută la stabilizarea piețelor datorilor suverane în statele aflate sub presiune. E crucial așadar ca statele uh, nu doar să-și uh, urmeze angajamentele și să facă eforturi, nu doar să susțină acest pact de creștere și stabilitate, ci și să respecte noul tratat fiscal. Pe lângă aceste politici monetare, politica generală de a restaura încrederea în zona euro la diverse niveluri va contribui la restaurarea încrederii uh, consumatorilor și investitorilor și astfel va contribui la creștere și la ocupare. Strategia noastră începe să dea roade am ajuns la un punct de cotitură în ceea ce privește această criză. Câtă vreme uh, eram uh, complet conștienți de uh, vulnerabilitățile pe care le mai avem. Avem nevoie de o strategie pe termen scurt și pe termen lung în ceea ce privește creșterea. Toate acestea însă se regăsesc în strategia Europa 2020 și sunt monitorizate în cadrul semestrului. Însă avem nevoie de o politică specifică în ce privește ocuparea, mai ales pentru tineri, uh, chiar dacă principala răspundere uh, rămâne la latitudinea statelor uh, membre. Aici, totuși, Uniunea Europeană poate oferi orientări, așa cum am făcut și în concluziile Consiliului European. Așteptăm viitorul pachet privind ocuparea al Comisiei pentru a putea duce toate acestea mai departe. Am vorbit despre situația din Grecia, de asemenea, și am salutat progresul făcut în ceea ce privește noul program pentru Grecia. Scopul este să aducem uh, uh, economia Greciei uh, pe o direcție durabilă și să-i asigurăm competitivitatea. Liderii zonei euro susțin eforturile făcute de Grecia și dați-mi voie să subliniez pentru cei care susțin că Uniunea Europeană impune austeritate Greciei că, de fapt, statele din zona euro și FMI oferă uh, încă 130 de miliarde pe lângă uh, primul pachet de 110 miliarde uh, la uh, rate ale dobânzii foarte scăzute pe termen lung Greciei. Toate acestea, câtă vreme s-a redus cu 70% nivelul actual al datorilor Greciei. Fără toate aceste măsuri, situația din Grecia, așa dificilă cum este, va fi, ar fi fost mult mai uh, complicată. Însă avem nevoie de o agendă puternică de creștere pentru Grecia. Prin asta înțelegem să mobilizăm fonduri străine, să sporim potențialul de creștere al economiei grecești. Comisiei s-a cerut să-și uh, întărească asistența economică oferită Greciei pentru a realiza acest lucru. Liderii zonei euro, de asemenea, și-au confirmat angajamentul de a reevalua adecvarea plafonului general al uh, uh firewall-ului, al uh, sistemului de siguranță al Fondului European de Salvare. De asemenea, au fost de acord să accelereze plățile pentru capitalul acestui fond. În timpul Consiliului European, am discutat de asemenea o gamă largă de alte probleme. Privind Serbia, am căzut de acord să oferim statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, ca rezultat al eforturilor demonstrate de această țară, dar și de, partea, de, și de ambele părți în dialogul dintre Belgrad și Priștina. Sper că va încuraja acest lucru Serbia să facă eforturi suplimentare pentru a îndeplini criteriile politice și economice pentru calitatea de membru UE și să continue să susțină cooperarea regională și eh, bunele relații de vecinătate în Balcanii de Vest. Ne așteptăm la o, o normalizare și mai mare a relațiilor între Belgrad și Priștina. În ce privește aderarea Bulgariei și României la zona Schengen, am cerut Consiliului JAI să-și adopte decizia în septembrie și, între timp, să identifice și să implementeze măsuri de siguranță menite să contribuie la succesul acestui proces. În ce privește Siria, confruntați cu o situație îngrozitoare, ne-am concentrat pe o, trei aspecte cheie ale acestei crize. Pe partea humanitară, am cerut încheierea imediată a violenței împotriva uh, civililor, exprimând clar că cei responsabili de atrocități vor fi uh, trași la răspundere. De asemenea, am cerut un acces nelimitat al uh, agențiilor umanitare Uniunea Europeană deja a mobilizat fonduri umanitare. Pe partea politică, am confirmat angajamentul Uniunii Europene de a crește în continuare presiunea asupra regimului sirian și am invitat Consiliul să pregătească măsuri uh, restrictive suplimentare. Am cerut președintelui Assad să se retragă Imediat ce va începe tranziția democratică, vom fi gata să dezvoltăm un nou parteneriat și să oferim asistență. Pe frontul diplomatic am susținut eforturile Ligii Arabe și ale misiunii uh, domnului Kofi anual și de asemenea lansarea grupului Prietenilor Poporului Sirian și am cerut tuturor membrilor Consiliului de Securitate ONU, în special Rusia și China, să colaboreze în efortul de a opri violențele. Să nu uităm că nu putem acționa decisiv fără un mandat al Națiunilor Unite. Această opinie a fost susținută unanim și aceasta este o dovadă că avem mai multă politică externă comună decât unii își imaginează. Avem poziții comune pe Iran, Siria, Libia, vecinătatea sudică și așa mai departe. Cu alte cuvinte, în ce privește cea mai periculoasă zona a lumii, cei 27 merg mână în mână. Și asta e un lucru care este adesea ignorat. În fine, am fost onorat că toți cei 27 de șefi de stat și de guvern din Consiliul European mi-au cerut să continui ca președinte al lor pentru încă un mandat de 2 ani și jumătate. Mai mult, 17 dintre ei, cei din uh, uh, zona euro, mi-au cerut să prezidez și summiturile euro, din zona euro. Uh, asta înseamnă că prima mea prioritate va rămâne economia, pentru că e lucrul cel mai important pentru noi. Avem nevoie de o bază economică puternică pentru a ne păstra modelele sociale pentru a realiza uh, niveluri înalte de angajare și inclusiv pentru generația tânără și este singurul mod prin care vom putea să jucăm un rol pe scena internațională care să fie egal cu potențialul nostru. Dragi colegi, este un privilegiu să continui să lucrez uh, în aceste momente decisive pentru Europa. Vă mulțumim, domnule președinte Van Rompuy. Acum, în numele Comisiei Europene, domnul José Manuel Barroso. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președintele Consiliului European, distinși membri ai Parlamentului, mai întâi uh, vreau să spun că l-am uh, felicitat deja pe președintele Van Rompuy pentru realegerea sa și vreau să repet aici aprecierea mea pentru munca sa din ultimii doi ani și jumătate sunt nerăbdător să continuăm colaborarea noastră pentru a construi o Uniune Europeană mai puternică în interesul cetățenilor noștri și un, o Uniune mai puternică la nivel global. Președintele Consiliului European a subliniat principalele rezultate ale summitului, inclusiv discuțiile importante pe care le-am avut pe probleme uh, de relații externe, Siria și Iranul în special și, sigur, decizia foarte importantă de a da statut de candidat uh, Serbiei. Aș vrea și eu să subliniez câteva elemente care demonstrează că Uniunea Europeană uh, e la un punct de cotitură pe drumul spre stabilitate și creștere. E foarte clar că acum este mai puțină tensiune în zona euro, însă nu am depășit încă criza. Situația rămâne fragilă și trebuie să uh, completăm munca noastră, asta incluzând întărirea mecanismelor de apărare Acestea sunt o contraparte indispensabilă a creșterii guvernanței economice. După cum am spus uh, în acest Parlament și înainte, uh, trebuie să ne concentrăm nu doar pe managementul pe termen scurt al crizei, dar și pe măsuri de creștere economică creștere inteligentă, sustenabilă, inclusivă. Asta este cheia creării de locuri de muncă și a prosperității viitoare a Europei. Aceasta a fost și rămâne principalul obiectiv al strategiei și este în centrul abordării cuprinzătoare pe care se bazează uh, foaia de parcurs către stabilitate și creștere pe care am prezentat-o în Parlament în octombrie anul trecut susținerea uh, Consiliului European este un pas în direcția cea bună, însă mai avem foarte multe de făcut. La summit s-au făcut progrese în ce privește elemente cheie ale acestei abordări cuprinzătoare. În primul rând, un acord de a reacționa față de problemele din Grecia, în al doilea rând, stabilitatea financiară și în al treilea rând, creștere economică care să creeze locuri de muncă prin intermediul agendei noastre europene și anume investiții, ă, ă, inițiative concrete care să se transpună în ă, investiții țintite. În ce privește Grecia? Unii continuă să spună că Grecia nu va supraviețui. De ce, întreb? De ce n-ar trebui să fie Grecia capabilă să facă reformele necesare pentru a-și crește competitivitatea? Eu cred că este posibil. Guvernul și Parlamentul elen cred că acest lucru e posibil și uh, decizia privind implicarea sectorului privat arată că este posibil. Prioritatea este ca acum al doilea program să fie făcut să funcționeze. Aceasta este sarcina noastră comună. Trebuie să-i susținem pe uh, greci și pe autoritățile elene și Comisia face deja pași concreți. Împreună cu uh, autoritățile grece am avut uh, discuții foarte importante cu prim-ministrul Papademos și cu echipa sa în legătură cu decizii care să ducă la creștere economică și care să fie luate imediat. Așa cum ați văzut din scrisoarea mea, am uh, fost de acord să ne concentrăm pe o serie de priorități cheie, îmbunătățirea angajării tinerilor, promovarea unui mediu mai prietenos cu afacerile, oferirea de lichidități IMM-urilor, eliminarea barierelor privind absorpția de fonduri structurale. Toate acestea sunt zone în care se pot face progrese reale în săptămâni, nu în luni sau ani. Comisia uh, are acolo un reprezentant în Grecia, așadar, care discută modul în care vor fi implementate măsurile practice. Și chiar ieri am avut o întâlnire cu președintele Băncii Europene de Investiții, domnul Oiver, pentru a vedea cum se poate să avem măsuri de susținere mai eficiente pentru Grecia. Pentru a susține această abordare, în următoarele săptămâni, împreună cu vicepreședintele REN, vom prezenta o comunicare privind uh, locurile de muncă și creștere economică pentru Grecia, în care vom stabili prioritățile principale pentru viitor. Cum spuneam în foaia de parcurs către stabilitate și creștere, găsirea unei soluții pe termen lung pentru Grecia este o cerință esențială pentru stabilitate. Fără stabilitate nu există încredere și fără încredere nu vom avea creștere economică și locuri de muncă. Stimați membri, semnarea tratatului pentru stabilitate, coordonare și creștere a fost încă un semn transmis în direcția disciplinei și convergenței. Asta, după cum știți, nu a fost mecanismul preferat al Comisiei, pentru că este unul de natură interguvernamentală. Totuși, semnarea lui uh, nu doar de către țările din zona euro, ci de către 25 din cele 27 de state membre, reprezintă un semnal politic că euro nu e doar moneda unor țări, ci că euro este moneda Uniunii Europene. Este un mesaj foarte puternic în legătură cu irreversibilitatea monedei euro și a fost foarte bine primit de investitori din Europa și din afara Europei. Uh, cultura stabilității financiare este condiția sine qua non pentru existența unei econ- uniuni economice și mecanismul de stabilitate este și el un pas important în acest uh, proces. De aceea este important ca toate prevederile să fie în armonie, să fie aduse în armonie cu legislația europeană cât mai repede. Statele membre semnatare au fost de acord să integreze prevederile tratatului în legislația europeană în următorii cinci ani. Deja Comisia a propus uh, noi amendamente la așa numitul pachet de două legi pentru a ne asigura că prevederile importante ale pactului fiscal sunt implementate în cadrul legislației comunitare. Asta înseamnă și cu participarea activă a Parlamentului European. Natural uh, vorbind, acest acord nu putea și nici n-ar fi trebuit să guverneze toate elementele Uniunii Economice și obiectivele sale mai presante, cum ar fi piața internă, sau coeziunea economică, teritorială sau socială. Pentru că aceste obiective sunt mai bine urmărite dintr-o perspectivă comunitară, din perspectiva tratatelor europene deja existente, prin intermediul metodei comunitare și prin intermediul instituțiilor europene. Stimați membri, implementarea agendei Uniunii Europene pentru creștere și locuri de muncă a dominat agenda Consiliului European. Stabilitatea financiară este indispensabilă Însă ea nu este suficientă, așa cum am spus. De câteva ori avem nevoie de stabilitate financiară, dar și de creștere economică. Avem nevoie de ambele. Și așa cum faia de parcurs a exprimat foarte clar, sunt câteva elemente care trebuie implementate în același timp. Printre altele ar fi vorba de reforme structurale, uh, întărirea pieței uh, unice, investiții țintite, da, avem nevoie de investiții, și stimularea comerțului cu piețe externe. Pe aceste puncte am exprimat clar către Consiliul European faptul că statele membre trebuie să facă mai multe pentru a Uh, implementa mai bine, pentru a uh, elimina diferența de implementare între voința politică și deciziile care se iau în teren. Și am spus că e foarte important să vorbim despre Europa nu doar în Bruxelles, în clădirea Justus Lipsius, ci să discutăm la toate nivelurile, inclusiv cu partenerii sociali, cu regiunile, cu societățile noastre. De asemenea, am spus că e foarte clar că avem nevoie de o perspectivă de, incluzie, de incluziune socială, pentru că există uh, situații de urgență socială, de creștere a nivelului de sărăcie în multe din statele noastre membre am exprimat faptul că reforma structurală trebuie să fie acceptabilă din punct de vedere politic, dar și social. Dialogul social este vital din acest punct de vedere și de aceea mi se pare atât de important summitul social tripartit la nivel european și dialogul social între patroni, uh, sindicate uh, și guverne la nivel național. Acest lucru arată că urmăm o cale corectă prin care atât povara cât și beneficiile sunt împărțite uh, către toți corectitudinea a fost o motivație cheie privind propunerea de către Comisia unei taxe pe tranzacțiile financiare anul trecut. Uh, ultimele trei Consilii Europene au subliniat că impozitarea este o componentă esențială în eforturile noastre de refacere economică. Asta nu ar trebui să, există o, să vină ca o surpriză, pentru că ultimele cifre arată că cel puțin o mie de miliarde de euro se pierd în fiecare an prin evaziune fiscală sau eva, evitarea taxelor. Să comparăm aceste o mie de miliarde de euro cu ce este nevoie pentru a consolida bugetele naționale și veți vedea că multe probleme ar putea fi rezolvate cu acești bani. O poziție puternică și unificată e singura cale de a rezolva problema. Comisia se ocupă de măsuri concrete pentru a întări a, a, atitudinea noastră față de evaziunea fiscală și fraudă. Dar statele membre au și ele o datorie importantă uh, din acest punct de vedere. Uh, nu există nicio explicație pentru a e, uh, amâna directiva revizuită privind depozitele și de asemenea pentru evitarea evaziunii fiscale cu terțe țări. După cum știți, acestea sunt documente care care se află la nivelul Consiliului și sunt blocate acolo și acesta este un exemplu negativ de diferență între uh, declarații și implementare. Se iau niște poziții la nivelul Consiliului European, dar acestea nu sunt urmate de măsuri concrete ale Consiliului sau ale statelor membre. Stimați membri, am spus că programul pentru a uh, realiza uh, creștere economică uh, se bazează pe un instrument și anume cadrul financiar multianual. Bugetul european este un buget pentru investiții și sper că din această perspectivă veți avea discuții constructive cu statele membre în legătură cu acesta și mă bucur să văd că Parlamentul European a luat această poziție. De asemenea, mă bucur că uh, propunerea Comisiei privind uh, obligațiunile de proiect, dezvoltările de infrastructură și implementarea de internet de bandă largă au fost acceptate de către Consiliu în legătură cu alte acțiuni prioritare, cum ar fi accelerarea unor inițiative uh, în cadrul studiului anual de creștere și de îmbunătățirea pieței unice. Toate aceste măsuri vor crea locuri de muncă și vor face Uniunea Europeană mai competitivă pe termen lung. Cetățenii noștri vor să vadă acțiuni care vor face o diferență în uh, viețile lor. De la sfârșitul Consiliului European, uh, Comisia a acționat în, uh, în sensul reducerii șomajului tinerilor și pentru susținerea IMM-urilor. IMM-urile sunt răspunsul Uh, la nevoia de a crea mai multe uh, locuri de muncă în Europa. Echipele Comisiei au vizitat 8 state membre și aproape în fiecare caz, în strânsă cooperare cu administrațiile naționale, ele au găsit modalități de a ajuta uh, tinerii ca să își găsească de lucru. Stimați membri, dați-mi să închei repetând că am parcurs un drum foarte lung, am reușit să creăm condiții mai stabile care să ne permită să îndeplinim uh, toate sarcinile care stau în fața noastră. Nu avem nevoie uh, aici de uh, o, un teatru politic continuu în legătură cu soarta zonei euro și a monedei euro, ci de acțiuni concrete pentru a susține economia europeană socială de piață. Modelul social european nu este mort în niciun caz, însă într-un mediu mai provocator cum este cel de astăzi avem nevoie de măsuri mai competitive care să promoveze stabilitatea stabilitate, creștere, responsabilitate și solidaritate. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule Barroso. Acum, în numele PP, domnul Joseph Dol, 5 minute. Domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, mai întâi vă felicit pentru numirea dumneavoastră și vă urez mult curaj pentru cei doi ani și jumătate, pentru că cu toți avem nevoie de uh, Uh, acest lucru pentru a crea locuri de muncă în Europa noastră. Cred că există două lecții pe care le putem trage după urma crizei. Prima este redresarea finanțelor publice naționale și regionale, uh, care nu mai poate aștepta. Uh, semnarea tratatului bugetar în 25 zile trecute demonstrează că lecția a fost învățată de majoritatea statelor din Uniunea Europeană și, prin urmare, acest tratat obligă semnatarii să facă dovada sincerității și a disciplinei. Însă toată lumea știe că important este nu doar să semnezi un document, ci să-l pui în aplicare. Asta așteptăm noi din partea statelor membre și uh, asta uh, uh presupune că trebuie să acționeze și Comisia ca și garant al tratatelor. Uh, pactul de stabilitate și creștere a fost încălcat de majoritatea statelor mari și toată lumea își aduce aminte că un anume președinte al Comisiei l-a calificat ca fiind uh, stupid. Uh, Același lucru și cu tratatul bugetar, cu six-pack-ul și uh, two-pack-ul, care sunt instrumente uh, utile, însă uh, care trebuie aplicate. A doua lecție pe care o putem învăța de pe urma crizei este importanța care trebuie dată reluării unei creșteri durabile și a unei creșteri care să creeze locuri de muncă. Trebuie să spun că pe acest plan nu au existat progrese reale de la începutul acestei crize. Consiliul din ianuarie s-a mulțumit doar să facă recomandări statelor membre fără să existe coordonare sau plan de ansamblu. În ceea ce privește Comisia, ea desfășoară o activitate intensă, are multe inițiative pe care le întreprinde însă ele ar fi mai eficiente dacă s-ar integra într-un uh, program de ansamblu, într-un uh, proiect de creștere și uh, ocupare. Sunt mai ales surprins de dificultatea și de lentoarea cu care anumite state membre aplică regulile pentru care s-au angajat totuși și aștept din partea Comisiei să vegheze la punerea statelor membre pe direcția cea bună. Uh, propunem uh, o linie de acțiune noi, grupul nostru, uh, pe care o vom formaliza printr-o scrisoare adresată <coughs> Comisiei. Prime. linie presupune creșterea internă. Noi vom comemora cea de-a doua 20 aniversare a pieței unice și la 20 de ani după înființarea sa mai există încă peste 15, 155 de blocaje pe această piață. De aceea solicit să ne asigurăm că regulile pe care le-am hotărât vor fi bune, bine aplicate, uh, ci și să propunem un uh, pachet legislativ cu un calendar precis care să ne uh, propună, ca să ne permită să obținem această piață unică. Acest fapt este urgent și trebuie să Uh, obține măcar un pic de creștere pentru uh, fiecare stat în parte, pentru că acest procent ar fi uh, important în economia lucrurilor. Sectorul terțiar presupune că există pentru el cel mai mare dintre blocaje. În sânul Uniunii Europene, prețurile s-au dublat la medicamente, s-au triplat la tratamentele medicale, s-au multiplicat de patru ori pentru anumite servicii și așa mai departe. E evident faptul că nu mai putem uh, uh, aștepta pentru a acționa. Însă, totuși, nu putem face totul în același timp. De aceea solicităm Comisiei să înceapă prin o nouă inițiativă legislativă uh, în sectorul pieței interne. Cea de-a doua linie de uh, acțiune uh, luată de grupul nostru presupune investițiile necesare pentru politica de creștere. Propun, de asemenea, din această perspectivă, să sanctuarizăm în bugetul Uniunii Europene al următorilor ani o parte destinată investițiilor care să aducă creștere și ocupare. Nu vorbim, să fim clari, eh, de cheltuieri eh, suplimentare la buget, ci ne gândim să orientăm eh, niște bani pentru anumite investiții durabile. Până la urmă, ar trebui să ne dotăm și cu resurse proprii un uh, euro investit de uh, Uniunea Europeană datorită efectului său de multiplicare poate să producă până uh, la 5 euro în investiții. Haideți să ne gândim puțin la energie. În 2010, cele 4 miliarde de euro investite în acest sector au generat până la urmă 22 de miliarde de euro în investiții. Și voi încheia Uh, spunând că cetățenii noștri astăzi au nevoie de locuri de muncă. Tinerii au și ei nevoie de locuri de muncă. Economia noastră are nevoie de o mică creștere la început și o, uh, de o creștere asigurată pentru viitor. Pactul fiscal va garanta uh, finanțe publice curate și sincere. Și aici, domnule președinte al Comisiei, aveți dreptate. Trebuie să atacăm mai dur evaziunea fiscală, trebuie să acționăm și ați citat cifrele. Acestea sunt enorme enorme uh, pentru crearea locurilor de muncă. O bună funcționare a pieței unice și o sanctuarizare a bugetului de investiții trebuie să genereze creștere durabilă și locuri de muncă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Dol. Acum, în numele SND, urmează domnul Hannes Svoboda, 5 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu vreau să-l felicit pe domnul Van Rompuy pentru realegere. Cu siguranță vor mai exista discuții cu domnia sa, pentru că mai sunt multe de făcut. De asemenea, vreau să felicit Consiliul pentru decizia cu privire la Serbia. Cred că această decizie este una pozitivă atât pentru Serbia, cât și pentru regiune, cât și pentru Kosovo, bineînțeles. Din păcate, nu, au, nu a fost uh, luată decizia cea bună în ceea ce privește extinderea spațiului uh, Schengen. România și Bulgaria merită să intre în acest spațiu și sper că lucrul acesta se va întâmpla cât mai curând cu putință. Am fost însă șocat de declarația domnului Sarkozy după summit Uh, domnia sa spunea că ar trebui să renunțăm la discuția aceasta cu privire la zona Schengen. Domnilor și domnilor, credeți că ar trebui într-adevăr să facem lucrul acesta? Ar trebui să uh, ajungem la Bruxelles doar cu ajutorul unui pașaport? E aceasta decizia cea bună? Nu cred. E imposibil. De asemenea, Purtătorul de cuvânt al președintelui uh, Sarkozy spune că Parlamentul European este cel care blochează care, um, avansarea în problema Schengen. Ei bine, nu e adevărat, pentru că Parlamentul European este cel care luptă pentru discutarea acestui scop și acestui, acestei teme, acestui subiect și pentru eliminarea problemelor existente. Haideți să fim uh, realiști și uh, să fim într-adevăr dedicați cauzei europene. Cred că o astfel de atitudine nu i-ar strica domnului Sarkozy. Acum să trecem la problemele economice. Uh, Într-o revistă germană am uh, citit următorul lucru. Cum să fie ținut în picioare sistemul cererii și oferte, oferte atâta timp cât uh, cetățenii care reprezintă cererea și oferta, practic, nu sunt sprijiniți. Avem nevoie de un sistem puternic, un sistem care este întotdeauna la fel de puternic ca și cei mai săraci care fac parte din ei. Această declarație fusese făcută de Harry Belafonte. Vă dați seama, nu de un politician. Din păcate, mulți politicieni din Europa nu își uh, nu au aceeași atitudine ca Harry Belafonte și mi se pare că lucrul acesta este trist. Acesta ar fi unul dintre lucrurile pe care trebuie să le eliminăm în Europa. Pentru că Adeseori nu sprijinim cererea, nu sprijinim oferta, ci din potriva. Ce am făcut în uh, Grecia și în Spania? Am reușit să luăm decizii care nu au drept consecință decât uh, scăderea veniturilor la bugetul de stat, decât uh, scăderea numărului de locuri de muncă oferite și uh, Lucrul acesta, bineînțeles, este unul uh, cât se poate de neg- negativ. Vedeți uh, cât de târziu am uh, reacționat la scăderea locurilor de muncă oferite tinerilor. Din 2008 încoace, numărul de locuri de muncă ocupate de tineri au a, a scăzut permanent. Cum le putem spune oamenilor că suntem alături de ei atâta timp cât tinerii europeni sunt învoiți să emigreze în Argentina și în Brazilia pentru a lucra? Ce le putem spune acestor generații care sunt uh, acum în șomaj în uh, Italia sau în uh, Spania, în ciuda bunei lor pregătiri uh, și în ciuda vârstei lor? Cum am putea sprijini acești tineri și cum i-am putea aduce de partea noastră a Europei? Uh, Domnul Van Rompuy uh, vorbește despre educație. Da, aveți uh, dreptate. Educația este importantă. De asemenea, spuneați prea bine, domnule Euro uh, Van Rompuy, că mm, problemele legate de ocuparea forței de muncă intră în în responsabilitatea statelor naționale. Da, e drept, dar în același timp toți statele naționale sunt cele responsabile și pentru bugete, dar cu toate acestea Uniunea Europeană se ocupă de Uh, cristalizarea bugetelor naționale. Ei bine, haideți să, să acționăm. Cu toate acestea, modelul social european nu este mort și nu are dreptul să decedeze. Noi, uh, socialiștii și democrații, luptăm pentru perpetuarea sa. Trebuie să reformăm acest sistem, însă acest sistem reprezintă o parte a identității noastre și identitatea europeană va fi întotdeauna protejată de către noi. Și acum, în concluzie, uh, stimați colegi, se tot spune că cetățenii europeni rezistă în fața reformei, dar această rezistență este datorată faptului că cetățenii își dau seama că deciziile luate nu sunt neapărat cele mai raționale. Vedem cu toții cât uh, de nedrept este sistemul nostru de impozitare și uh, acesta este de fapt motivul pentru care cazurile de evaziune fiscală sunt atât de uh, numeroase. Deci haideți să schimbăm lucrurile. Sunt absolut convins că în momentul în care cetățenii europeni vor vedea că politica noastră este una mai dreaptă din punct, punct de vedere social, uh, ei vor accepta reformele noastre. Cetățenii europeni nu își doresc însă cu siguranță să renunțăm la modelul social european care reprezintă identitatea noastră. Cum spuneam, socialiștii și democrații vor apăra întotdeauna acest sistem. Vă mulțumesc! Domnule Sovoda, Domnule Odi dorește să vă adresez o, îndreptate, o întrebare. Domnule Odi, aveți cuvântul. Svoboda. Domnule Svoboda, uh, ați uh, arătat pașaportul și ați citat numele președintelui Sarkozy. Știți că Nicolas Sarkozy a apărat întotdeauna acordul Schengen? Știți Știți că Nicolas Sarkozy nu vrea să suprime Schengenul, ci din potrivă să-l întărească. Știți cum funcționează frontiera între Grecia și Turcia? Știți că de fapt nu se poate exercita o libertate dacă nu există și securitate. Așadar, am o întrebare să vă pun, domnule Svoboda. Considerați sau nu că dispozitivul Schengen este administrat corect în acest moment? Also, erstens einmal, Kollege, wenn ich jetzt immer, wenn ich den Pass zücken muss. Mai întâi de toate, Dați-mi voie să vă spun că de fiecare dată când voi uh, scoate pașaportul din buzunar, mă voi gândi la Sarkozy și mă voi gândi cu atât mai mult la el în momentul în care nu va mai deține vreo funcție publică. Da, într-adevăr, Schengen și securitatea merg mână în mână. Dar cu toate acestea, dați-mi voie să vă întreb de ce Consiliul European, și de fapt mă refer la Franța, nu acceptă în continuare ca România și Bulgaria, care au întrunit toate condițiile necesare, să intre în uh, Schengen. De ce consideră Franța că Schengen, zona Schengen nu ar trebui să fie uh, extinsă? Eu consider că declarațiile făcute de președintele Sarkozy, tocmai într-o campanie electorală, sunt absolut scandaloase. Zona uh, Schengen este o mare realizare, o realizare care nu trebuie să fie uh, Um, să fie dinamitată acum, ci din potrivă sprijinită. O zonă uh, Schengen este esențială pentru ca unitatea europeană să fie într-adevăr garantată. Eu uh, sprijin această unitate, însă dacă domnul Sarkozy nu o face, e problema lui. În orice caz, socialiștii francezi sprijină libertatea și libera circulație. Vă mulțumim acum în numele Aldei, Alde, domnul Verhofstadt. Nu avem uh, intenția să mă amestec în asta, dar totuși, domnule Odi, haideți să rămânem serioși și să spunem că jumătate din imigranți trebuie să părăsească Franța, așa cum a făcut-o președintele Sarkozy să ataci uh, mâncarea halal, în același timp să-i ataci și pe uh, ceilalți parteneri din Schengen. Eu mă întreb cine este de fapt acest, uh, cine este candidatul extremei drepte în Franța? Este Le Pen sau e Sarkozy? Îmi pun această întrebare. Când văd evoluția acestei campanii electorale, niciodată nu s-a mai văzut așa ceva într-o țară ce se întâmplă acum. Un președinte francez în exercițiu care utilizează acest limbaj. Asta e problema de azi. Iată problema. Acum, dați-mi voie să mă întorc la dezbaterea pe care o aveam înainte de intervenția domnului Odi. Mai întâi, felicitări, domnule președinte Van Rompuy. Consiliul European vin și pleacă și deși simt o o automulțumire uh, care mi se pare periculoasă. Chiar credem că am ajuns la un punct de cotitură în această criză? Credeți realmente că eforturile domnului Monti și ale domnului Rahoi vor fi suficiente pentru a încheia criza? Că acest pact fiscal va duce la sfârșitul uh, nebuniei și că este suficient să combinăm cele două fonduri de salvare cu 750 de miliarde de euro? Credeți realmente că asta va sfârși, va pune capăt crize. Eu cred că ce se întâmplă acum este total diferit. Ce se întâmplă pentru moment este că vedem o calmare a piețelor obligațiunilor pentru că domnul Draghi a printat un, o mie de miliarde de noi bani. Asta a făcut domnul Draghi și de aceea simtem, asta simțim noi astăzi, efectul tipăririi acestui trilion de dolari. Eu nu cred că asta este o soluție structurală la criză. Asta poate funcționa câteva luni, câteva săptămâni, dar asta nu va fi o soluție structurală la criză. Și cu toții știm care e soluția structurală pentru această criză. Cu toții știm că avem nevoie de o uh, mutualizare parțială a datoriei. Am fost în vizită la Trezoreria Statelor Unite și mi-au spus faceți asta, creați un fond de recuperare, o soluție structurală, la fel și la femei. Cred că toată lumea înțelege care e soluția, numai în Europa nu înțelegem, nu vedem luminița. Asta e soluția, este să mutualizăm datoria uh, la peste 60% pentru ca toată lumea să plătească dobânzi uh, Uh, mai mici. Asta respectă uh, legislația constituțională din Germania, respectă tratatele europene internaționale și e vorba de un fond de 2,3 trilioane de dolari. Ăsta este mecanismul de apărare, ăsta este zidul de foc. Tot vorbim de acel zid de foc, de acest firewall, dar de fapt nu e așa ceva. Nu ne trebuie un stingător de incendii, un stingător de foc. Atunci când există o problemă în Grecia, în Portugalia, în Irlanda, eh, fugim repede și încercăm să stingem focul, dar nu reușim să punem un zid de apărare în jurul eh, Spaniei sau eh, Italiei sau Franței. De aceea, cred că noi nu trebuie să mai adoptăm uh, legislație europeană legată de criza euro dacă ea nu conține o astfel de propunere a mutualizării datorii domnilor Van Rompuy și Barroso. Și, în fine, câteva cuvinte în legătură cu Siria. Ieri, 47 de uh, cadavre au fost descoperite în Homs, în orașul Homs, uh, femei, copii, uh, arși, înjunghiați, torturați și Kofi Annan Uh, spune că uh, nu se înțelege uh, realitatea din Damasc. Cred că e momentul să facem ceva. Haideți să oprim toate zborurile către Siria, să trimitem acasă toți ambasadorii uh, sirieni acasă, să împiedicăm pe toți prietenii Assad să mai uh, uh, călătorească și să facem ce face Obama, să examinăm toate opțiunile, coridoare libere, asistență uh, dată a armatei siriene libere, tactică sau oricare. Și trebuie să facem ceva, nu ce facem acum, că nu facem nimic acum. Altminteri va fi un singur rezultat, domnule președinte, și anume că Siria va deveni o nouă Srebrenica, un nou Sudan, o nouă Rwanda și noi vom fi complici la asta. Da Domnule Verhofstadt, domnul Dol dorește să vă adreseze o întrebare. No, no, nu, nu, nu. Vreau pur și simplu să știu care este reacția prietenului meu Guy pentru că domnul Sarkozy nu are frontul național în guvernul său. Dar în Olanda avem o problemă unde guvernul uh, olandez n-a denunțat niciodată extrema dreaptă și asta mi se pare mult mai eh, dificil și mai periculos. Și în al doilea rând, atunci când Nelly Cruz spune că Grecia trebuie să iasă din uh, zona euro, nu l-am auzit niciodată pe domnul Verhofstadt să critique această declarație. Cred, domnule președinte, spune domnul Verhofstadt, că am fost primul care a denunțat liniștea guvernului olandez, tăcerea guvernului olandez în ce privește chestiunea acelui site de internet discriminator. Și vreau să-i reamintesc, dragului meu prieten, domnul Dol, că un guvern, uh, guvernul uh, olandez este unul de creștini democrați și de liberali. Eu i-am telefonat domnului Rete, nu știu dacă domnul Dol i-a telefonat, telefonat domnului Maxim Ferade, dar în orice caz trebuie să vă spun că în această după-amiază voi susține o rezoluție comună privind acest site internet discriminator, pentru că tăcerea guvernului olandez în această chestiune este intolerabilă dar prefer uh, tăcerea guvernului olandez uh, zgomotului pe care îl face acum domnul Sarkozy cu declarațiile lui uh, xenofobe. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Ce prietenie între dumneavoastră doi, spune domnul Joseph. Urmează acum domnul Convendit în numele verzilor. Stimați colegi, domnule Van Rompuy, nu știu dacă trebuie să vă felicit sau dacă ar trebui să ne felicităm pe noi. Vom vedea. Sper că mandatul uh, dumneavoastră al doilea nu va semăna prea mult cu primul. Și acum revenind la Schengen, vreau să spun o chestiune foarte simplă. Germania și Franța în Consiliu au refuzat uh, ra- raționalizarea uh, Schengen și sunt izolate. Pentru Grecia, domnule Eudi, v-aș spune că dacă am încetat să-i provocăm pe turci cu rezoluții idiote în Parlamentul Național, atunci poate turci ar putea să ajungă la un acord pentru securizarea uh, frontierelor cu grecii. Și ei se poartă exact așa cum ne uh, purtăm uh, și noi. Așadar, am putea să îi menajăm pentru a ajunge la o securizare a frontierelor cu Grecia. Atunci am avea chiar niște raporturi mai bune cu Turcia. Uh, nu spun prostii, ci doar adevărul. Da, uh, stimate prietene, vei mai auzi niște lucruri. Și vreau să ajung acum la chestiunea crizei. Eu cred că această poveste a regulii de aur uh, sau a adoptării unei triple regule de aur are sens. Nu sunt împotriva unei reguli de aur financiare, însă dacă ea nu este însoțită de o regulă de aur socială și de o regulă de aur care să țină de mediu, ă, atunci noi nu ă, facem ceea ce ar trebui să facem pentru generațiile viitoare. Asta vreau să spun în legătură cu regula de aur. Și pornind de aici, ceea ce trebuie să facem noi astăzi este să găsim un plan de relansare, însă unul ă, care să nu fie pur și simplu lipsit de sens. Avem 4600 de miliarde pentru a salva băncile avem garanții, avem investiții, avem tot felul de fonduri pentru a salva acest sector financiar. Planul Marshall uh, reprezenta uh, 100% din PIB-ul, uh, 5% din PIB-ul american, 5% din PIB-ul european este de 800 de miliarde, dar asta nu înseamnă 4600, 800 de miliarde de euro pentru un plan de relansare pentru economia europeană, prin care să poată beneficia Grecia, Portugalia, Irlanda și așa mai departe. Uh, noi nu vom ieși din criză uh, dacă pur și simplu aplicăm o uh, austeritate care sărăcește populația, ci doar dacă dăm perspective acestor populații. Trebuie să salvăm sistemul financiar, însă oare nu putem să alocăm bani pentru a salva cetățenii? Pentru că până la urmă asta ar putea părea chiar o banalitate. Domnul Don are dreptate, trebuie să avem resurse proprii, trebuie să avem Banca Europeană de Investiții și așa am putea să găsim un uh, buget uh, care să ne ajute să asigurăm o relansare economică sustenabilă, durabilă și cu o economie verde. În ceea ce privește evaziunea fiscală, aș dori să spun că trebuie să fim totuși sinceri dacă vom continua cu concurența fiscală în Europa, nu vom uh, obține nimic. Și vă dau un exemplu. În Irlanda, Uh, aveți uh, Facebook și Apple în Luxemburg, aveți Google și Amazon. Câtă vreme banii generați în Franța, Germania și așa mai departe uh, plătesc impozite în Luxemburg și în Irlanda pentru că există o concurență neloială în ceea ce privește uh, taxarea întreprinderilor. Dacă nu putem reglementa asta, atunci haideți să încetăm să spunem că ne ocupăm de evaziunea fiscală. Apoi, dacă dorim să ne ocupăm de evaziunea fiscală, atunci lucrurile sunt foarte simple. Veți spune că toate băncile care au uh, afaceri în Europa, europene, elvețiene sau străine, trebuie să declară ceea ce depun cetățenii europeni în uh, aceste uh, bănci toate băncile ar trebui să aibă o interdicție să uh, lucreze pe piețele europene dacă nu dezvăluie aceste informații. Asta au făcut și uh, americanii uh, când au dezvăluit uh, dolarii americani uh, păstrați în băncile elvețiene. Faceți același lucru, impuneți băncilor această declarație. Da, este. Uh, Uh, o dezvăluire a unor secrete bancare. Însă dacă dezvăluiți aceste lucruri, uh, până la urmă știți de unde vine evaziunea fiscală și cum să o combateți. Dacă nu facem asta, nu ne vom afla la înălțime. Și închei uh, spunând că în legătură cu Bosnia și Belgradul nu sunt de acord câte vreme. Nu dăm o șansă Bosniei, atunci cei care sunt responsabili pentru război vor avea de beneficiat, ori victimele războiului nu cred că asta uh, ar fi uh, moralmente de nejustificat. Uh, sunt de acord în un acord cu Serbia, însă același lucru ar trebui să se întâmple și pentru Bosnia și dacă noi nu vom aborda aceste probleme, nu vom avansa, nu vom avansa. Giver Hofstadt are dreptate. Astăzi, Uh, ne legăm de chestiuni uh, uh, umanitare, însă nu impunem să se întâmple ceva. Da, Siria are toate opțiunile la dispoziție, însă până la urmă trebuie ca armata să intervine pentru a impune niște culoare umanitare. Dacă domnul Assad nu dorește aceste culoare, dumneavoastră, domnule președinte, ce veți face? Le veți impune sau nu? Este o chestiune la care trebuie să ne gândim. Masacrul poporului sirian se întâmplă în fiecare zi. Ori reacțiile noastre nu au aceeași viteză ca cea a lui Assad. Astăzi suntem incapabili însă să fim la înălțimea rezolvării problemei. Mulțumesc. Vă mulțumim în numele ECR. Urmează domnul Kellenen. Mulțumesc, domnule președinte. Devin din ce în ce mai preocupat că acest sentiment de automulțumire începe să se instaleze pe coridoarele puterii europene. Mulți par să creadă că partea cea mai rea a crizei a trecut, că tocmai am semnat un tratat pentru a rezolva criza și mulți implică faptul că Europa e bine. De fapt, unele țări mediterane ne mai au niște probleme cu finanțele publice, dar sigur, nou tratat o să rezolve tot. E bine, Europa nu e bine și slăbiciunea economică e o problemă pentru întregul nostru continent și noul tratat este pur și simplu irelevant. Mă bucur să spun că două state membre, ambele conduse de partide din familia mea politică au fost destul de cinstite și au spus că nu are niciun rost să semneze acest tratat. Ceilalți au semnat, dar au spus că nu prea cred că li se aplică tratatul. Înainte să se usuce măcar cerneala pe tratat, Spania și Olanda au spus că nu o să îndeplinească prevederile tratatului. Uh, Consiliul European a cheltui foarte multă energie pe un tratat care nu va aduce nicio diferență practică uh, în situația fundamentală și care în același timp va condamna poporul grec la o generație de sărăcie. Acum Grecia se confruntă cu perspectiva unei, uneia dintre cele mai lungi recesiuni din istorie și cu prăbușirea standardelor de viață și cu o creștere uriașă a șomajului care nu s-a mai văzut în Europa din 1930. Soluția sigur nu este ușoară și costă mult, dar un nou curs de acțiune trebuie uh, luat pentru ca Grecia să-și poată organiza un default organizat dar un default care să fie completat de ieșirea din zona euro pentru ca devalorizarea să-i salveze economia pe termen scurt, atâta timp cât se fac reforme structurale pentru ca pe termen mediu economia să-și revină. Automulțumirea care, de care se dă dovadă în ce privește starea fundamentală a economiei europene este absolut șocantă. O scrisoare semnată de 12 șefi de uh, guvern din trei familii politice uh, reprezentate în acest Parlament a fost transmisă Consiliului. A reprezentat o oportunitate de a relansa o agendă constructivă pentru creștere în Europa, însă reacția, uh, după cum știți, domnule Van Rompuy, a fost foarte rece a venit momentul ca dumneavoastră să nu vă mai comportați ca și cum uh, comunicatele Consiliului uh, sunt de fapt în sarcina Franței și Germaniei, a ministerilor de externe din aceste țări și să vă concentrați pe o agendă pozitivă și care să privească spre viitor și care să aducă la o creștere economică reală. Când spuneți că Consiliul pune uh, uh slujbele uh, pe agenda sa, poate vă referiți la slujba dumneavoastră. Felicitări că ați fost reales. Și, uh, domnule Barroso, spuneți că agenda pentru creștere este piatra ungulară, unghiulară a comisiei dumneavoastră. Însă o provocare globală cere o reacție de la toată comisia, nu de la, doar de la unul sau doi comisari care înțeleg care e miza. Poate comisia ar trebui să petreacă mai mult timp făcând reforme reale nu, uh, și mai puțin în a produce uh, uh, videoclipuri stupide, rasiste despre arte marțiale. Vreau să condamn și, și eu remarcile președintele francez care a cerut și mai multe restricții și mai multe măsuri protecționiste. Ar trebui să abolim barierele, nu să creăm altele noi. Aparent a spus domnul Sarkozy că sunt foarte mulți străini în Franța. Și eu sunt un străin în Franța, de exemplu, și îi spun foarte clar că mi-ar plăcea foarte mult să nu trebuia să vin în Franța în fiecare lună aici la Parlament că suntem multe câteva sute de străini cărora ne-ar plăcea să nu mai trebuiască să mai venim în fiecare lună în Franța. Dacă așa vrea președintele Sarkozy, așa să facem. Vă mulțumim, domnule Kellenen. Domnul Natol dorește să vă adreseze o întrebare. Deci, domnule Kellenen, există o întrebare care uh, se dorește a vă fi adresată. Aveți cuvântul. Uh, well, I must congratulate uh, our colleague. Ei bine, aș dori să felicit uh, colegul nostru. Însă, în ceea ce privește uh, poziția noastră, de mulți ani spunem că Grecia ar trebui să meargă către drachmă, să lase zona euro. Uh, însă, Uh, acum, uh, colegul poate să fie de acord cu mine sau nu, uh, spunând că, sau oare este de acord cu poziția guvernului britanic, este de acord cu poziția cancelarului Exchequer sau poziția sa este uh, complet diferită de uh, acestor uh, guverne? Uh, mă bucur că nu sunt purtător de cuvânt al guvernului britanic, dar cred că George Osborne, cancelarul, a uh, exprimat foarte clar lucrurile. Dacă Grecia rămâne sau nu în euro, asta trebuie decis doar de către Grecia. Pot fi de acord cu asta. Sigur că eu pot să am o opinie dacă ar fi bine sau nu ca ei să rămână, dar e doar o opinie și, evident, politicienii aleși ai Greciei trebuie să ia această decizie decizie până la urmă. Eu cred totuși în democrație din acest punct de vedere. Vă mulțumim. În numele GUE urmează acum domnul Murphy. Thank you, President. Uh, Mr. Barroso, Mr. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Barroso, domnule Van Rompuy, trebuie să recunosc că sunt uimit de fiecare dată atunci când vă văd spunând cu o față sinceră că strategiile dumneavoastră funcționează. Uh, strategiile dumneavoastră care distrug uh, condițiile de viață în Grecia, care au dus la scăderea locurilor de muncă în Uniunea Europeană, uh, care au dus la o contracție a zonei euro la finele anului 2011. Sunt absolut uimit de faptul că fața dumneavoastră rămâne serioasă în momentul în care vorbiți despre stabilitatea fiscală Uniunii, a Uniunii Uniunii Europene. În 1994 uh, uh, spunea cineva că libertatea este 2 cu 4. Și dați-mi în acest context, dați-mi voie să vă spun că încercarea de a pune în realitate articolele 3 și 4 a acestui tratat vor duce la o scădere a fondurilor în întreaga Europa. Irlanda va fi uh, puternic afectată, Uh, cetățenii europeni vor fi uh, puternic afectați, creditorii vor fi uh, puternic afectați, milioane și milioane și sute de milioane de euro vor fi pierduți. Ce înseamnă toate acestea? Înrăutățirea condițiilor de muncă, înrăutățirea condițiilor fiscale, înrăutățirea situației la nivelul sau în ceea ce privește datoria de stat. Dați-mi voie să vă spun că toate tratatele noi Uh, ne spun că uh, noile uh, tratate sunt absolut obligatorii și trebuie să fie respectate în ceea ce, dacă e ca statele membre să fie beneficiare de fonduri europene. Aceste, toate aceste clauze, sunt practic uh, clauze de șantajare. Cine a propus uh, acest tip de șantaj? Care este dorința dumneavoastră? Uh, dorința dumneavoastră este aceea de a obliga Irlanda să voteze pentru o austeritate permanentă? Asta este obiectivul dumneavoastră. Și de asemenea, dați-mi voie să vă spun că o majoritate dintre ultimele tratate nu au fost ratificate de către multe dintre statele membre. Eh, Irlanda, în schimb, a avut întotdeauna o poziție foarte dreaptă, a discutat cu cetățenii eh, eh, săi despre noile tratate și acest nou tratat va fi votat de către Uniunea Europeană, doar, de către Irlanda, doar dacă va fi renunțat la claza, clauza aceasta. Domnul Farage, uh, vă felicit, domnule uh, Van Rompuy, ați mai primit un uh, mandat de 2 ani și jumătate. Poate v-am înșelat eu, ați spus și acum vreo câteva luni la următorul Consiliu că am ajuns la un punct de cotitură și că lucrurile să fie bine și eram gata să vă cred. Dar un lucru pe care l-am realizat este că n-ați menționat cuvântul care începe cu default, criza, incapacitatea de plată. Uh, ascultându-mă pe toți în această dimineață, mi-aduc aminte de un clasic al uh, comediei britanice, uh, Carry On Ablokyber se numește, este o, un, un film în care coloniștii, soldații coloniali britanici își iau micul dejun liniștiți, deși în jurul lor este un dezastru total. Cam la fel faceți dumneavoastră încercând să susțineți uh, uh, moneda euro. Cam la fel faceți și dumneavoastră, sunteți foarte calm în timp ce în jurul dumneavoastră totul se prăbușește. Uh, șomajul în rândul tinerilor în Grecia a ajuns la 25% săptămâna trecută și dumneavoastră continuați pe aceeași cale. Uh, am văzut că Uh, de asemenea că deținătorii de bonduri germani uh, și din alte părți și greci vor uh, da în judecată guvernul elen. Și cu, asta, și cu toate astea dumneavoastră spuneți nu vă faceți probleme, continuați ca și până acum. Mai rău, o altă bombă care a fost aruncată în poală e declarația ministrului german de finanțe care spune că nu exclude un al treilea bailout pentru Grecia. Și dumneavoastră spuneți în continuare, nu e nicio problemă continu- să continuăm să ne distrăm. Petrecerea continuă. Nimeni Nimeni nu se întreabă de ce se întâmplă acest lucru, de ce se fac aceste bailout-uri, ca să ajute Grecia? Nu, ca să crucifice Grecia și ca să susțină un uh, proiect ratat. Pentru că știți că dacă Grecia dă faliment, altele, alte țări vor urma. Și atunci când liderii uh, se ridică și spun că măsurile politice sunt irreversibile, istoria ne dă întotdeauna o lecție și ne arată că uh, greșim. Urmează acum domnul Golniș. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul președinte, mai întâi, Aș dori să-l informez pe domnul Svoboda în legătură cu un aspect. De când există acordul Schengen, eu trebuie să-mi prezint cu pașaportul sau o carte de identitate, nu doar la frontiere, ci și uh, în interiorul acestei zone. Când merg de la Strasbourg la Lyon, trebuie să prezint uh, cartea de identitate la înregistrare și trebuie să o prezint și la îmbarcare. Dacă nu mai există controle la, frontare, uh, la frontiere externe, avem uh, practic uh, controle peste tot în interior. Apoi, aș dori să-i spun domnului Verhofstadt, acest mare democrat, că fostul premier al statului său a interzis un mare partid al opoziției la un moment dat. Iar acum Uh, în Franța, uh, se pare că unii sunt obligați să mănânce uh, carne halal chiar dacă nu sunt musulmani. La, televi- la televiziune s-au arătat imagini cu moschei în incendiate la Bruxelles. Câtă vreme dumneavoastră duceți un omagiu profundului dumneavoastră liberalism. în Consiliul European care ne, uh, uh, ne preocupă astăzi nu este un fapt uh, excepțional. Este o ultimă șansă pentru că am sacrificat Grecia și piețele și uh, până la urmă, practic, în ceea ce privește stabilitatea, vorbim despre ea, vorbim despre stabilitate, coordonare și guvernanță. Stabilitatea uh, este uh, una care vizează democrația, însă popoarele nu se pot pronunța. Coordonarea presupune planuri de austeritate și de precaritate, iar guvernanța este acest amestec straniu de birocrație, plutocrație, care până la urmă îndreaptă spre dezastru popoarele. Și până la urmă uh, nu presupun decât autoritarism. Mulțumesc. Vă mulțumim. În numele PPE urmează acum domnul Roil. Domnule președinte Schulz, domnule președinte Van Rompuy, domnule președinte Barroso, s-a constatat bine că nu am ieșit încă din criză. Din potrivă, mai avem foarte multe de făcut. Însă, adevărat este de asemenea și faptul că putem constata că suntem pe calea cea bună, că o parte dintre misiunile care ne-au fost acordate au fost deja transformate în realitate. Eu cred că e important să ne încurajăm din când în când, să ne oprim pe drum, să ne întrebăm dacă ceea ce facem e bine sau nu. Cred că dacă e să creăm curaj în sânul cetățenilor eh, europeni pe viitor, eh, nu avem nevoie de discuții precum cele cea pe care tocmai am avut-o. Să ne întoarcem acum la stabilitate și creștere, această temă esențială. Dacă ne dorim ca creșterea economică să persiste în continuare în Europa, dacă ne dorim ca generația tânără să aibă un viitor, atunci trebuie să utilizăm într-o manieră rațională fondurile și trebuie să Eh, eliminăm pericol, pericolele cu care ne-am confruntat în trecut. O utilizare rațională a fondurilor nu are nimic de a face cu austeritatea, ci are de a face cu tocmai utilizarea rațională a fondurilor. Haideți să vedem și să înțelegem și să recunoaștem că am făcut greșeli în trecut, că n-am prea controlat modul în care sunt, eh, au fost folosite fondurile. Dacă e să creăm creștere și stabilitate, atunci nu avem nevoie de noi programe, de noi foi de parcurs. Nu, avem nevoie de structuri cât se poate declare, de stimulente cât se poate declare. Există foarte multe economii care s-au descurcat foarte bine. De ce? Pentru că programele structurale au fost ă, solide. Pentru că ă, s-a avut, a existat curajul necesar de a nu reglementa absolut totul în detaliu. Cred că ar trebui să ne gândim mai mult înainte de a ne întâlni aici în Parlamentul European pentru a discuta despre noi programe de creștere. Cred că dacă ne-am gândit puțin mai mult și am uh, înțelege care sunt nevoile într-adevăr, am reușit să obținem mai multe re- rezultate. Avem nevoie de ambiție, avem nevoie de curaj și pentru a avea aceste ambiție și curaj avem nevoie de uh, acțiuni cât se poate de concrete care să ducă într-adevăr la creștere și la ocupare în rândul tinerilor. Asta îmi doresc. Vă mulțumesc. Urmează acum domnul Goebbels în numele socialiștilor. Domnul președinte, reformele care trebuie făcute trebuie să presupună uh, acțiuni practice și uh, ideea de a reduce numărul întâlnirilor Consiliului European nu duce la nimic. Uh, Vorbim despre acțiunea ale uh, Băncii Centrale Europene și ale lui uh, Mario Draghi. Însă cetățenii trebuie să uh, se gândească la ziua de mâine. Ori ultimul summit, până la urmă, a găsit anumite măsuri pentru o creștere mai puternică, însă nimic tangibil în ceea ce privește lupta cu șomajul în rândul tinerilor. Mai mult decât atât, Până la urmă, toate aceste funcții pe care trebuie să le, le rețin la nivel european se vaporizează în favoarea celor naționale. Domnul candidat uh, Sarkozy acum uh, amenință cu ieșirea din uh, Schengen. Oare dânsul n-a înțeles faptul că acordul Schengen reprezintă o parte integrantă a tratatului european? Articolul 67 se impune, citez, absența controlului persoanelor la frontierele interne și închei citatul. Pentru a părăsi așadar Schengen, Franța ar trebui să părăsească Uniunea Europeană. De altfel, uh, ce dorește domnul Sarkozy să controleze? Uh, mișcările de 1,4 uh, miliarde de uh, persoane la uh, frontiere, uh, oare turiștii din Franța, un milion? Sau um, Uh, francezii care trăiesc, și, care trăiesc în Franța și lucrează în țările vecine. Oricum, aceste măsuri uh, populiste nu ajută decât la mascarea incapacității uh, șefului de a se investi într-o politică reală de creștere. Și am văzut bine în cazul Greciei cum Europa a impus măsuri care au dus la o contractare a cererii interne, care au dus la falimentarea a 200 de mii de IMM IMM-uri care au dus la uh, scăderea puterii de, crește, de cumpărare a grecilor și acum uh, Grecia este în pană de creștere. Vă mulțumim. În numele ALDE urmează acum domnul Lambsdorff. Vă mulțumesc, domnule președinte. Suntem cu toții de acord că avem nevoie de o cultură a stabilității în Europa. Trebuie să vedem ce s-a realizat cu, ajut- cu ajutorul acestui pact fiscal. Ei bine, acest pact fiscal reprezintă un pas înainte, nu reprezintă o soluție, nu, nu reprezintă medicamentul de care aveam nevoie, ci reprezintă pur și simplu un pas înainte care este într-adevăr unul important. Avem nevoie de bugete echilibrate, deficite din ce în ce mai mici, avem nevoie de datorii și asta ne dorim, datorii din ce în ce mai mici pentru uh, zona euro, avem nevoie nevoie și ne dorim uh, eliminarea datoriilor vechi, achitarea datoriilor vechi și anunțarea la Bruxelles a noilor uh, datorii și ne dorim ca doar statele care fac parte din acest pact fiscal să aibă acces la sistemul uh, la mecanismul european de stabilitate. Asta ne dorim prin intermediul pactului fiscal. Ne dorim, bineînțeles, impulsul pentru creștere, uh, pentru Gre- uh, Grecia, spre exemplu, există fonduri uh, și anume 60-80 de miliarde, nu se știe exact, pentru Grecia, uh, fonduri care ar putea fi folosite pentru creștere. În orice caz, ceea ce am făcut până acum pentru Grecia nu stimulează nici pe departe creșterea. Ei și mai avem și o discuție în Parlamentul German, unde socialiștii cer ca acest pact să nu fie sprijinit uh, atâta timp cât nu există noi prevederi mult mai servere. Ei bine, această atitudine mi se pare una greșită. E momentul ca socialiștii germani să voteze pentru acest pact fiscal, renunțând la jocurile politice pe care le joacă în momentul de față. Doar astfel putem ajunge la acea uh, cultura stabilității pe care ne-o dorim. Și în încheiere dați-mi voie, domnule Van Rompuy, să vă felicit pentru uh, continuarea mandatului dumneavoastră. Ce ați făcut uh, dumneavoastră până acum n-a fost rău. Sperăm că și pe viitor lucrurile va fi, vor fi la fel. Urmează acum uh, domnul Canfa. Oui, monsieur Barroso. Domnule Barroso, Ați vorbit pe bună dreptate de evaziunea fiscală. Știți că este o luptă extrem de importantă pentru noi pentru că e legată de eficacitatea economică și de justiția socială. E foarte bine să vorbim despre asta, dar am vrea și niște acțiuni. Unde sunt uh, declarațiile Comisiei și presiunea Comisiei pentru a ajuta Grecia să încerce să recupereze cele 100 până la 200 de miliarde de euro care se află în Elveția, după estimările chiar ale guvernului grec? Știu că asta nu e prioritate, că e prioritatea în primul rând a Greciei. Grecia este principala responsabilă pentru că nu a reușit să uh, preleveze aceste impozite. Dar de ce nu faceți presiune asupra Elveției pentru că acești bani să fie impozitați și să revină în Grecia? Apoi vreau să vorbim despre ce a făcut Obama față de băncile elvețiene și secretul lor bancar. De ce nu are Comisia Europeană o inițiativă să facă exact ce a făcut și Obama, adică să impună o lege extrateritorială care să sfărâme acest secret bancar? De ce nu are Comisia o listă uh, europeană a paradisurilor fiscale? Pe lista neagră a OCDE există unul sau două sau trei state și acestea sunt presate după aceea să semneze convenții. Uh, lista aceasta rămâne uh, goală așadar. Deci care e inițiativa Comisiei? Eu aștept răspunsuri concrete, pentru că e foarte bine să faci frumoase declarații în fața acestui Parlament, ar fi și mai bine să faceți acte politice concrete care să pună presiune asupra statelor, pentru că îmi dau seama că în primul uh, pe, în prima linie sunt statele, dar e nevoie de noastră pentru a face presiune asupra statelor. În fine, o întrebare asupra austerității, domnule Barroso. Când se discută în mod informal cu serviciile noastre și cu serviciile DigiFin, uh, ce ne spun acești oameni, uh, funcționarii noastre? Că aceste exigențe care sunt impuse de comisie, aceste exigențe de austeritate, de reducere a uh, deficitului bugetar, dacă le punem în același model economic, uh, Uh, nu se poate arăta că realmente acesta reprezintă calea de reducere a deficitului pentru că se diminuează atât de mult creșterea economică și uh, uh, veniturile la buget încât ajungi să ai mai mult deficit, nu mai puțin deficit. Așa se întâmplă în Spania și poate și în Olanda și poate mâine și în Franța. În realitatea, domnule Barroso, este că dacă bați cifrele în, uh, în sistem, vezi că lucrurile nu merg. Deci când veți recunoaște acest lucru și când veți schimba această atitudine? Vă mulțumim în numele ECR, domnul Zahradil. Předsedo, před Domnule președinte, acum ceva vreme, într-un cotidian a apărut o caricatură a cancelarului uh, Merkel. Dânsa avea o cruce pe braț și în legătură cu asta aș dori să vă întreb, se pare că acest lucru este acceptabil? Aici ne-a adus uh, integrarea europeană. Națiunile, europeană, uh, națiunile europene uh, se disprețuiesc reciproc, se învinuiesc reciproc și până la urmă aceasta este abordarea noastră în legătură cu integrarea europeană. Pactul fiscal presupune un alt pas în această direcție chestiunea importantă în acest uh, pact nu este disciplina fiscală care este într-adevăr necesară, ci principalul obiectiv al acestui uh, pact uh, este o mai bună integrare și o mai mare politizare în Europa. Uh, până la urmă uh, se dă o mai mare uh, atenție problemelor națiunilor. Țara mea nu a semnat pactul fiscal. Ne mai gândim încă dacă dorim să, ne, să mai intrăm în zona euro. Toate acestea vor fi subiectele unui referendum pentru că situația s-a schimbat semnificativ din momentul în care am intrat în Europeană. De aceea este necesar ca cetățenii noștri să ia decizii în cadrul unui referendum. Mulțumim. Urmează domnul Huntis în numele GUE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Van Rompuy, domnule Barroso, cu doi ani în urmă ați venit în fața Parlamentului European și ne-ați uh, anunțat că veți începe un experiment în ceea ce privește Grecia. Ați pus pe picioare acest experiment care a afectat salariile, locurile de muncă, fondurile de care dispun uh, spitalele, contractele de muncă au fost schimbate în urma acestui uh, Uh, experiment al dumneavoastră. Un milion de locuri de muncă s-au pierdut ca urmare a acestuia și uh, toate condițiile impuse de către dumneavoastră nu au fost întrunite, iar uh, Grecia a dat faliment pe spinarea tinerilor și bătrânilor. Și acum ce ați decis la acest summit pe care îl discutăm astăzi? Dumneavoastră ați decis să falimentați întreaga Europa, să generați și mai mult șomaj. Ați decis să impuneți o disciplină fiscală pe model german. Ați decis să creați o tensiune permanentă între statele membre, o teamă permanentă între statele membre. Domnule uh, Van Rompuy, domnule Barroso, vă rog să nu sprijiniți asemenea uh, pacte. Urmează domnul Borghețiu. Multe... Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat în această dimineață multe critici privind declarațiile electorale ale președintelui francez privind Schengen, o critică care uh, a fost uh, considerată o critică care spune că Sarkozy dă dovadă de populism. Ok, poate că așa este. Însă, uh, vreau să vă atrag atenția asupra ce scriu toate cotidianele europene de astăzi și anume o luare de poziție a marelui filozof progresist european, european profesorul Jürgen Habermas care spune că acest, uh, acest pact fiscal, uh, spune el așadar, nu va duce la o reformă, pentru că nu poți să crești integrarea dintre țări fără o integrare între cetățeni. Și fără o Europă democratică, fără voința populară, fără niște referendumuri, asta e părerea mea, nu poți să ajungi la decizii politice care să fie credibile. Așadar, Uniunea Europeană este definită drept una extrem de arogantă față de popoare și uh, slugarnică față de uh, speculatori. Îl citez așadar pe Jürgen Habermas, nu puteți să-l acuzați de populism uh, când vă critică deciziile noastre greșite. Uh, Uh, și uh, toate aceste decizii care se iau în cerc restrâns, în grupul Bilderberg sau mai știu eu unde, și care au efect asupra muncitorilor și antreprenorilor și afectează în mod negativ. Vă mulțumesc. Urmează acum domnul Colman. Domnul președinte, săptămâna trecută, guvernul britanic uh, sărată Comisiei pentru Securitate Națională și a avertizat că miniștrii ar trebui să facă planuri pentru uh, ruperea zonei euro. Această comisie importantă a avertizat asupra uh, instabilității economice și asupra instabilităților politice de pe continent și a avertizat asupra unor fluxuri uh, migratorii serioase care ar putea să ne afecteze pe noi în Europa. Imigrația ilegală a devenit o asemenea problemă încât de multe ori în această dimineață am auzit că președintele Sarkozy a amenințată că va retrage Franța din acordul Schengen. Pe termen lung, Comisia a spus că statele din zona euro uh, s-ar putea să nu poată să își uh, păstreze sistemele de uh, apărare, astfel punând în discuție integritatea NATO și apărarea întregului continent politica uh, fiscală, uh, practic, e văzută ca fiind uh, ne la locul ei de către întreaga lume. Mulțumim, urmează domnul Mauro în numele PP. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să pornesc uh, de la declarațiile domnului Svoboda și de la discuțiile generate de intervenția domnului Svoboda. Cred că declarațiile președintelui uh, Băncii Centrale Europeane nu trebuie să fie considerate în, uh, dintr-o perspectivă ideologică. Vorbim uh, de 500 de miliarde de euro, despre 60 de miliarde de euro care sunt destinate altor uh, direcții. Vorbim aici despre decizii cât se poate de concrete, luate de către Banca Centrală Europeană, decizii menite a salva modelul social european. Din păcate, acum uh, vedem că nu toată lumea acționează la fel sau într-o manieră coordonată. Mulți șefi de stat și de guvern devin din ce în ce mai populiști și încearcă să își protejeze imaginea în fața cetățenilor pe care îi reprezintă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, vedem aceiași șef de stat și de guvern având o atitudine duplicitară în cadrul summiturilor europene, unde își doresc mai multă reglementare. Trebuie să fim pragmatici, trebuie să folosim acele instrumente pe care le avem la dispoziție. Și în acest sens ne adresăm Comisiei. Comisia ar trebui să fie capabilă a prezenta recomandări cât se poate declare pe care să le pună la dispoziția șefilor de stat și de guvern. Și de asemenea, uh, Comisia Europeană trebuie să se adreseze cetățenilor europeni care trebuie să fie făcuți a avea încredere în construcția europeană. Trebuie să întărim Comisia Europeană, trebuie să întărim Parlamentul European. Aceste instituții trebuie să aibă un rol uh, central, pentru că dacă nu au un rol central, atunci, uh, mai mult ca sigur, uh, nu vom uh, reuși să punem capăt uh, măsurilor populiste. Vă mulțumim. Urmează acum doamna Ferreira în numele socialiștilor și democraților. Pergunta ao Sr. Presidente da Comissão é que o segundo pacote grego não vai... Mulțumesc, domnule președinte. De ce al doilea Uh, pachet de ajutor uh, pentru Grecia nu va funcționa, domnule președinte al Comisiei, pentru că nici primul n-a funcționat, din același motiv. Pentru că uh, Greciei nu îi se lasă capacitatea de a-și uh, rambursa datoria. Prin aceste politici fiscale ale troicăi, care nu trebuie să dea socoteală nimănui, se impun niște soluții care nu fac altceva decât să îngroape și mai mult economia greacă în recesiune și ea nu va mai avea uh, Uh, capacitatea de a-și plăti uh, uh, datoriile. Reducerea salariilor nu va crește competitivitatea Greciei, ci va reduce pur și simplu cererea internă. Grecia anul viitor va fi în al cincilea an consecutiv de recesiune. Asta nu s-a mai văzut niciodată în Europa. Anul trecut a, crescut, a scăzut cu 17% economia. Uh, s-au închis mii de întreprinderi. S-au inventat 32 de noi impozite de când se ocupă Troica de situația Greciei. Așadar, cum vreți ca în această situație, în acest context, Grecia să găsească mijloacele ca să își ramburseze datoriile? Acest al doilea pachet uh, prevede o creștere de 4,7% pentru că obiectivele să fie îndeplinite. Dar de unde să apară o astfel de creștere? Uh, Uh, se cere, Troica a cerut o reducere de 22% a salariilor. Uh, așadar, chiar nu vedem ce se întâmplă în Europa, suntem într-o situație de haos și ori mutualizăm, uh, punem la comun datoria uh, suverană foarte repede și facem un plan Marshall pentru Europa și mai ales pentru țările aflate în dificultate, ori o să ajungem în prăpastie. Îmi pare rău că trebuie să spun, dar trebuie să trag semnalul de alarmă în mod foarte clar. Mulțumim, urmează domnul Cacin în numele alte. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Van Rompuy, domnule Barroso, uh, Salut uh, decizia Consiliului de a acorda Serbiei uh, statutul de țară candidat. Este un pas uriaș pozitiv în direcția cea bună și în recunoașterea eforturilor de reformă ale Serbiei. Este un pas înainte important pentru toți vecinii și pentru regiune ca în întregul său. Este ultimul apel de alarmă pentru Macedonia, care a așteptat uh, în van deschiderea negocierilor și asta în ultimii șapte ani. În ciuda anumitor neajunsuri sau întârzieri, uh, Belgrad a acționat, Belgradul a acționat responsabil și s-a implicat serios în dialogul cu Priștina. Punerea în aplicare a tuturor acordurilor la care s-a ajuns uh, a început. Sper că autoritățile vor uh, păstra acest impuls pozitiv și vor continua cu implementarea în bună uh, credință, incluzând, uh, IBM. Problema majoră în Serbia astăzi este corupția sistemică și influențarea politică a sistemului judiciar. Serbia, liderii Serbiei trebuie să facă mai multe în ceea ce privește lupta împotriva corupției și, în aceeași măsură, trebuie să asigure un stat de drept autentic în această țară. Trebuie să facă posibilă deschiderea timpurie încheierea capitolelor 23 și 24 din uh, negocierile uh, de aderare. Uh, sper că Serbia va rămâne ambițioasă atunci când își va dori o deschidere rapidă a negocierilor de aderare. Este esențial ca Belgradul să își păstreze abordarea constructivă față de Kosovo pe timpul și după campania electorală. Uh, uh, structurile paralele uh, din Kosovo, din nordul Kosovo, trebuie să fie eliminate cu atenție pentru ca EULEX și ca forță să-și poată executa mandatul. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. În numele versilor urmează acum doamna Evans. Vă mulțumesc, domnule președinte. Seria de summituri europene cu care ne tot confruntăm din mai 2010 a avut loc uh, pe fundalul uh, demonstrațiilor masive împotriva scăderii locurilor, numărului de locuri de muncă și uh, împotriva austerității. Și cu toate acestea, iată și la acest nou summit, măsurile de austeritate sunt puse pe, în prim plan. Știm cu toții cât de importantă este criza sau cât de Gravă este criza, însă criza ar trebui să ne facă să ne gândim din nou, să învățăm din greșelile trecutului, să ne asigurăm că nu le mai repetăm. Economia europeană trebuie să fie pusă pe o cale care să fie una sustenabilă. Cum se poate întâmpla lucrul acesta? Ei bine, investind în, spre exemplu, Uh, proiecte ecologiste care vor crea noi locuri de muncă și în același timp vor proteja mediul înconjurător. Avem nevoie de un nou plan pentru uh, creșterea economică, dar și uh, protejarea mediului înconjurător. Dar soluțiile pe care le avem acum sunt cele puse, sunt unele puse în scârt, cârca tocmai acelor cetățeni defavorizați europeni. E inacceptabil faptul că tocmai tinerii se simt acum respinși în loc să fie incluși într-o manieră activă alternativă la construcția europeană pe care ne-o dorim. Avem nevoie de solidaritate cu toți cetățenii europeni. În circumscripția mea am înțeles de asemenea că trebuie să facem multe pentru a recrea încrederea în Uniunea Europeană, dar lucrul acesta îl putem face doar prin programe concrete, inf- prin investiții în uh, creșterea economică în adevăratul sens al cuvântului. Vă mulțumim. Urmează acum în numele ECR domnul Epping. Domnule președinte, oamenii nu au încredere în Europa pentru că liderii europeni pun un diagnostic greșit crizei uh, economice. În 2010, domnul Barroso a spus că moneda euro este un scut de protecție împotriva uh, crizei, când de fapt moneda euro a generat criza prin uh, împrumuturi ieftine și a creat acest uh, bubble. Uh, Anul trecut, uh, domnul Barroso a spus că elementele fundamentale ale euro sunt solide și cu toate acestea criza competitivității se vede. Anul trecut a spus că testele de stres arată că băncile europene sunt într-o situație foarte bună. Recent BCE-ul a trebuit să injecteze 1000 de miliarde în bănci ca să nu se prăbușească săptămâna trecută a spus că cea mai rea parte a crizei uh, e în urma noastră. În, același, în aceea zi, domnul Schauble, uh, ministrul de finanțe german, a spus că Grecia ar putea să aibă nevoie de un al treilea uh, bailout. Și președintele CB, domnul Draghi, a spus că va exista și mai multă contracție economică. Și chiar și guvernul uh, olandez, care este pe exemplu disciplinei fiscale, are mari probleme acum. Domnule Barroso, domnule Van Rompuy, chiar vă mirați că oamenii obișnuiți nu vă mai cred când faceți declarații? Mulțumesc, domnule uh, Pinkel. Dau cuvântul domnule Zuber. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim printre uh, altele despre instituționalizarea politicilor care au dus la această situație uh, socială uh, dramatică, reducerea uh, salariilor, uh, uh, creșterea șomajului și așa mai uh, departe. Vorbim de asemenea despre uh, chestiuni bugetare, însă în spatele lor uh, se regăsesc realitățile de care vorbesc. Familiile și-au pierdut uh, speranța. Uh, Obiectivele Pactului de Creștere și de Stabilitate, obiectivele strategiei Europa 2020 se traduc într-un atac asupra salariilor, asupra lucrător, lucrătorilor, asupra privatizării serviciilor uh, publice în detrimentul uh, bogăției uh, publice. În același timp, BCE injectează miliarde de lichidități pentru băncile private la niște rate ale dobânzii scăzute. Dincolo de acest uh, pact uh, buget, dincolo de regulile Uniunii Europene, acest pact uh, este o amenințare la adresa statelor membre aceasta este o poziție de tip colonial pe care ne-o asumăm. Este o poziție colonială luată de state precum Germania sau de mari întreprinderi. Majoritatea europenilor se luptă cu aceste măsuri. Există o luptă împotriva acestor uh, măsuri și asta se vede în uh, greve. Uh, mulțumim. Acum de cuvântul domnului Paxas. Vă mulțumesc, domnilor. Consiliul European din martie a avut uh, un impact pozitiv asupra Greciei, pentru moment cel puțin. Uh, pe viitor însă trebuie să ținem cont de cuvintele domnului Mario Monti, cuvinte adresate Parlamentului European. Ce spunea Mario Monti? Uh, că creșterea și globalizarea pot exista în uh, coexista într-o manieră pașnică. Dacă ne dorim într-adevăr ca Uniunea Europeană să fie o uniune pașnică, trebuie să ne schimbăm poziția vis-a-vis -vis uh, de responsabilitățile pe care ni le asumăm. Ce înțelegem prin asta? Guvernele trebuie să implementeze politici raționale. Dacă aceste politici vor deveni într-adevăr uh, standard în statele membre, atunci nu vom mai avea nevoie pe viitor de pacte fiscale. Dacă statele membre își asumă responsabilitățile necesare, dacă au uh, o atitudine responsabilă vis-a-vis -vis de uh, finanțele publice, dacă fac investițiile necesare în cercetare și dezvoltare, atunci vom fi pe calea cea bună și vom uh, salva Uniunea Europeană. Mulțumim. Urmează acum domnul Clays. Un minut și jumătate. Pozitiv. Mulțumesc, domnule președinte. În concluziile Consiliului European de pe 1 și 2 martie, chiar la sfârșit, în partea uh, diverse, punctul 45 mai exact, se spune în două rânduri uh, că domnul Herman Van Rompuy a fost uh, numit din nou președinte al Consiliului European pentru un al doilea mandat. Vreau să-l felicit pe domnul Van Rompuy pentru această numire, dar totuși Poate asta arată că e ceva în neregulă cu legitimitatea democratică a modului în care Uniunea Europeană funcționează. Am vorbit, ați vorbit despre un punct de cotitură. Ați spus că băncile eh, erau gata să eh, șteargă o mare parte a datoriei eh, Greciei, dar cred că ați prezentat o imagine prea roz, pentru că de fapt nu s-a schimbat nimic și foarte curând Grecia va avea din nou nevoie de foarte multe miliarde și din nou o să trebuiască să caute bani și din nou va trebui să Uh, ne confruntăm cu acea situație lipsită de perspectivă. Cred că este în interesul zonei euro și a Greciei înșiși, însăși ca Grecia să părăsească zona euro într-un mod controlat și susținut. Cred că aceasta este singura modalitate prin care pe termen lung Grecia poate supraviețui, pentru că acum Grecia este prinsă într-o uniune monetară pentru care nu este suficient de competitivă. Deci, de fapt, noi nu facem nimic să ajutăm Grecia, decât să continuăm să pedepsim populația greacă în acest mod, poate ar trebui doar să admitem că a fost o greșeală să primim Grecia în uh, zona euro și să corectăm acea greșeală. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Gozes, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte Van Rompuy, uh, mai întâi vă felicit uh, pentru noua dumneavoastră numire. De la începutul uh, numirii dumneavoastră v-am susținut și am explicat cetățenilor că sarcina dumneavoastră este dificilă. Sper că veți continua să vă îndepliniți la fel de bine această sarcină. Domnul președinte al Comisiei, domnul și domnilor dragi colegi, aș dori să vă vorbesc despre cetățeni. Sunt trist astăzi că trebuie să spun că Europa își pierde din credibilitate. Uh, nu mă gândesc aici la lupte naționale și electorale, pentru că nu acesta este locul sau momentul să facem acest lucru. Să ne putem întreba în legătură cu următoarele aspecte. De ce asemenea uh, uh, propuneri nu țin la public, deși ele sunt în principiu larg susținute? Cetățenii noștri nu mai au încredere în Europa. Pentru Europa uh, e nevoie așadar de o altă realitate. Uh, unii fac uh, discursuri în fiecare săptămână pentru a spune unul și același lucru. Până la urmă, însă, cetățenii așteaptă de la noi acțiune, nu vorbe. E momentul așadar să acționăm. Care este astăzi cauza slăbirii Europei? Prima cauză e legată de măsurile naționale care au trebuit luate din cauza crizei haideți să ne uh, gândim puțin că fiecare cetățean uh, se gândește la ceea ce s-a întâmplat uh, cu el, nu la această dimensiune care ne-ar putea salva pe toți. Care este motivul pentru care Comisia este atât de prost percepută? Știm, Comisia lucrează, nu putem spune că nu lucrează, însă nimeni nu înțelege cum anume. Nu există un plan clar, nu există acțiuni definite care să permită cetățenilor să compare ceea ce a fost anunțat și ceea ce s-a îndeplinit. Uh, bineînțeles, situația Greciei uh, este dramatică, însă uh, cum facem să rezolvăm această problemă? Problema aceasta n-a fost rezolvată în totalitate. Am rezolvat o chestiune cu un plan de acțiune, însă mai sunt și alte probleme, pentru că trebuie să luăm măsuri puternice. Apoi ați evocat acest pact și eu propun o măsură de salvgardare a statelor în dificultate. Dar ce mi-ați răspuns la această propunere? Că până la urmă este un atentat la piață nu, însă trebuie să vedem uh, uh, unde mergem, uh, încotro ne îndreptăm și de aceea măsurile nu pot fi schimbate tot la 15 zile. Una domanda, Domnule Gozes, sunteți gata să acceptați o întrebare din partea domnului Ioan? Da? Bine atunci. Domnule Ioan, aveți cuvântul. Stimate coleg, vorbiți despre suveranitate populară. Însă ați vorbit și despre uh, uh Tupac, pentru că acolo sunteți uh, raportor. Ați dori să Dați-mi voie, vă vorbesc despre un text european. Doriți să transpuneți în uh, uh legile secundare uh, europene uh, un tratat, tratatul de austeritate, cu simbolul său regula de uh, plumb și se spune astfel pentru că ea va arunca în recesiune Europa. Uh, până la urmă, doriți să, transformați, să transferați acest uh, tratat în legislația secundară înainte ca popoarele să se pronunțe să ratifice acest tratat. Întrebarea mea este simplă. Dumneavoastră, domnule Gozesc, a vorbit despre suveranitate uh, populară. Susțineți acest uh, pachet care, până la urmă, este un atac la democrație. Nu, mai întâi uh, vreau să vă spun uh, că uh, tratatul figurează în dreptul european. Și aici sunt de acord cu Comisia, cu domnul Barroso, care spunea că Comisia va face propuneri pentru a integra părți din acest text. Estimez așadar că rigoarea este necesară și că nu putem construi fără să avem această rigoare. Dacă dorim să redresăm situația astăzi, trebuie să facem să se întâlnească rigoarea cu creșterea, însă creșterea nu e de de găsit doar în teorie sau în uh, articolele din uh, presă, ci în uh, spiritul întreprinderilor, în mobilizarea antreprenorilor și în încredere. Aici trebuie să acționăm împreună. Mulțumim. Acum dau cuvântul domnului Enrique Guerrero, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Van Rompuy, dați-mi voie să vă felicit Concluziile Consiliului au vreo 25 de pagini și aceste concluzii nu reușesc să vorbească mai deloc despre adevăratele probleme. Încercați pur și simplu să ștergeți așa suprafața creșterii economice, ocupării uh, Uh, dar în același timp uh, vedeți că avem declarațiile domnului uh, Sarkozy, de asemenea atacurile aduse la nivel național împotriva sindicatelor. Um, aceste lucruri se întâmplă în multe dintre statele europene, inclusiv în Spania. Vedeți că, de fapt, unitatea europeană este distrusă tocmai de acei șefi de stat și de guvern care decid aceste uh, Uh, pact, aceste acorduri interguvernamentale. Practic, uh, șefii de stat și de guvern sunt cei care decid viitorul european în contextul în care, la nivelul național, uh, nu reușesc să pună în practică absolut nimic din ceea ce decid. Vă mulțumim, domnule Guerrero. Dați-mi voie să vă informez că domnul Van Rompuy ne va părăsi în curând, din pricina unor angajamente prealabile, și tocmai de aceea propun ca la ora 10 și 50 să-l ascultăm pe domnul uh, Barroso și mai apoi uh, pe domnul uh, Van Rompuy. Însă mai apoi vom continua dezbaterea. Urmează acum domnul Ole Schmidt. Mulțumesc, domnule președinte. În ciuda tensiunilor pe care le vedem între regiuni și țări, este foarte important ca noi să dăm dovadă de solidaritate în Uniunea Europeană. Președintele eh, Sarkozy ar trebui să se gândească și să nu crească naționalismul din istorie, ar trebui să știe această lecție. În uh, raportul anual uh, privind uh, impozitarea, unde eu am fost raportor, am văzut că pentru a avea o consolidare bugetară, asta este un lucru foarte bun, dar trebuie să ne concentrăm și pe creșterea economică. La nivel național și european trebuie să creăm mai multă creștere în Europa și să creștem și uh, angajarea trebuie să vedem cum putem îmbunătăți piața unică și cum să facem Europa mai competitivă. Trebuie să lucrăm, uh, să luptăm împotriva șomajului tinerilor uh, și, de asemenea, trebuie să scăpăm de barierele uh, vamale și, de asemenea, și barierele legate de impozite, pentru că altfel riscăm să lăsăm o întreagă generație într-o situație îngrozitoare. Ascultându-i pe domnii Faraj, Golney, Ceping și mai mulți, cred că uneori trebuie să le reamintim uh, care a fost istoria Europei și noi toți n-ar trebui să uităm acest lucru. În istoria noastră, domnule Golniș, ne rezolvam problemele pe câmpul de bătălie. Nu mai facem asta. Eu vă ascult pe dumneavoastră, dumneavoastră mă ascultați pe mine. Cred că ar trebui cu toții să preferăm această modalitate decât modalitățile istorice. Cred că dumneavoastră, domnule Golniș, afectați ideea și idealul european de cooperare și nu cred că este vina noastră. Cred că ar trebui să vă gândiți și la propriile noastre responsabilități. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Schmidt. Acum are cuvântul doamna Swinburne. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În viitor, stabilitatea financiară va presupune ca toate măsurile de definind impactul de creștere și stabilitate să fie puse în aplicare de toate guverne. Însă, atunci când Parlamentul European a discutat pachetul uh, privind guvernanța, acest form a recunoscut și faptul că uh, toate aceste măsuri vor funcționa doar atunci când uh, statele se vor fi întors la pactul de stabilitate. Deja, în conformitate cu pactul de stabilitate, atunci ar putea ajunge la creștere economică. Prin urmare, Comisia a trebuit să analizeze ce s-a întâmplat uh, cu respingerea unor măsuri de către Spania atunci când trebuia să-și redreseze uh, deficitul. Uh, declarația uh, guvernului că a deviat cu 2,5% uh, de la ținta de deficit a presupus că obiectivele stabilite nu mai puteau fi atinse. În momente de criză, măsurile ar trebui să ia în considerare schimbările reale din economie. Statele membre care sunt angajate în procesul de reformă ar trebui să aibă timpul necesar pentru a putea să-și atingă toate obiectivele stabilite. Și asta în maniera cea mai bună pentru ele ele. Prin urmare, statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a ajunge la o sănătate fiscală adevărată și domnul președinte Juncker nu ar trebui să uh, fie uh, practic pus în situația de a afecta credibilitatea regulilor europene. Mulțumim, doamnă Swinburne. Dăm acum cuvântul domnului Jurgen Clute pentru un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Barroso, domnule Van Rompuy, cum putem să prezentăm cetățenilor europeni activitățile noastre în momentul de față. Cetățenii văd că băncile primesc din partea Băncii Centrale Europene un miliard de euro fără niciun fel de obligații. Băncile pot folosi aceste fonduri cum își doresc. În același timp, însă, bugetele naționale sunt uh, obligate să se bazeze pe măsuri de austeritate extrem de severe. Cetățenii europeni trebuie să accepte scăderile de salarii și, de asemenea, creșterea impozitelor. Uh, există o mulțime de state europene care depind tocmai de piețele lor interne, piețe interne, piețe naționale, care sunt pur și simplu distruse, sugrumate de acest aceste măsuri de austeritate. Așa nu ieșim din criză, stimați domni, așa distrugem Europa. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Urmează domnul Salavracos. Un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. vorbim în același timp de creștere economică și cerem concomitent disciplina financiară. Dar acest, acest duo generează mai multe probleme decât rezolvă. Impozitele distrug veniturile obținute din uh, impozite și tocmai de aceea Uh, se ajunge la evaziune fiscală, care la rândul său nu este prea bine controlată la nivel european. Deci, vedeți cu toții că situația practic se înrăutățește. În decembrie am avut 21% șomaj, 15% dintre tineri sunt șomeri, IMM-urile reprezintă esența economiei noastre, dar uh, IMM-urile dau faliment una, unul după uh, altul de câțiva ani în, uh, încoace. Deci întregul nostru model uh, social este submin, subminat. Domnule Van Rompuy, vă felicit pentru prelungirea mandatului dumneavoastră, însă vreau să vă spun dumneavoastră și domnului Barroso că nu puteți porni de la premisa că uh, vă vom uh, sprijini într-o proporție de 100%, că vă vom felicita orice ați face. Trebuie să vă asumați într-adevăratele responsabilități. Vă mulțumesc, domnul, doamna Vertman. Domnule președinte, stimați colegi, la ultimul summit s-au făcut din nou pași înainte pentru aducerea Europei pe calea creșterii economice sustenabile. Uh, cuvântul cheie este acel two-pack. În strategia 2020 se spune clar că trebuie să se facă progres cât mai repede cu putință. Piața internă trebuie să fie modificată astfel încât uh, locurile de muncă să fie create și uh, inovația și cercetarea să fie promovate. Am mari îndoieli însă în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a oferi tinerilor o șansă reală. Consider că educația, îmbunătățirea educației va reprezenta baza acestei șanse pe care trebuie să o oferim ă, tinerilor europeni. Haideți să le oferim cetățenilor europeni această, acest drept care le revine de fapt. Vă mulțumesc. Urmează domnul Sario Suvolski, două minute. Uh, I think the time for... Mulțumesc, domn președinte. Se pare că timpurile merg mai ă, Uh, rapid decât uh, uh, Consiliul. În criza economică s-au spus aproape toate lucrurile, însă acțiune, după cum am văzut, nu se consideră a fi suficiente. Avem nevoie atât de consolidare cât și de creștere. Însă ar trebui să practicăm Uh, nu să predicăm creșterea. Uh, vorbim despre austeritate și despre sancțiuni, însă până la urmă nu avem creștere. Această dezbatere îmi uh, aduce aminte despre în acea aminte de discuțiile legate de creștere din statele socialiste. Trebuie să mutualizăm datoriile și să creăm obligațiuni de creștere, nu de proiect, nu de altă natură, ci de creștere, împreună cu facilitățile femeii. Trebuie să uh, eliminăm uh, uh, această oboseală economică și să eliminăm egoismele naționale care sunt în creștere. Apoi, sentimente naționaliste, așa cum arată site-urile domnului Wilder, sporesc în uh, timpuri de uh, criză și acestea sunt în detrimentul uh, libertății de mișcare și în detrimentul uh, valorilor din Uniunea uh, Europeană. Există daune colaterale pentru politica externă, care este din ce în ce mai uh, slabă, și pentru Schengen, care riscă să fie uh, dezmembrat. Un alt uh, risc în acest context este cel al standardelor duble care ar putea fi aplicate. Grecia Clar, avem de-a face cu o operațiune admirabilă, plauzibilă pentru uh, salvarea acestui uh, stat, uh, de asemenea și pentru situația geopolitică din flancul estic al Uniunii Europene. Însă ce se întâmplă cu Uniunea Europeană în acest moment? Aplicăm standarde duble pentru Ungaria, care este pedepsită pentru păcatele făcute într-un stadiu catastrofic al uh, economiei Uh, deși s-au făcut eforturi curajoase pentru a reduce datorile uh, și, uh, domnule Barroso, această țară este pedepsită brutal de către Comisia dumneavoastră. Spania are acum concesii pentru a-și înlesni puțin aceste obiective legate de reducerea deficitelor. Se prevede un deficit cu 0,4% mai mare decât cel prevăzut și Spania este practic recompensată. Oare ce se întâmplă uh, cu aceste standarde aplicate pe de-o parte în zona euro și pe de altă parte în afara Uniunii Europene? Această politică nu este consecventă. Mulțumesc. Uh, dăm acum cuvântul doamnei Pervanș Berez. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Pot să vă rog să transmiteți un mesaj președintelui nostru, să-i mulțumiți și să-l felicitați pentru intervenția sa la Consiliul European, pentru că cred că a marcat uh, dezbaterile. El a pus întrebarea fundamentală pentru identitatea europeană și anume modelul social european și legitimitatea democratică a proceselor care au fost angajate. Consiliul European a fost marcat de semnarea unui tratat uh, deși unul dintre guvernele cele mai fervent partizane ale strategiei Mercosi se găsește astăzi în dificultate. Nici Spania, nici Olanda nu ar putea să aplice, mi se pare mie rezonabil, acest uh, tratat. Totuși am înțeles, domnule președinte, că în același timp, dintr-o dată, responsabilii politici au descoperit că trebuie să se vorbească și despre creștere economică, însă nu în aceeași manieră nu cu aceeași uh, regulă de aur, cu aceeași regulă dură, ci cu niște reguli mai uh, permisibile. Permiteți-mi să vă spun că dacă, nu vom, dacă ne vom baza doar pe regula de integrare negativă a pieței interne, nu vom avea creștere economică. Așadar, dacă întoarcem spatele la echilibru, uh, echilibrului care a fost menționat și înscris în strategia UE 2020, pe care acum nu faceți decât să o reinterpretați, nu va exista creștere odată cu distrugerea modelului social european. Nu nu va exista creștere dacă cei care uh, uh consideră că protecția socială nu înseamnă nimic pentru identitatea europeană vor avea câștig de cauză. Nu va exista creștere economică fără creare de locuri uh, de muncă, fără strategie industrială comună, fără strategie în domeniul energiei, fără luptă împotriva evaziunii fiscale. Dacă toți stăm și așteptăm luni și luni uh, și negociem și nu denunțăm strategiile unilaterale ale unor state membre, nu va exista creștere. Nu va exista creștere dacă nu există o coerență în angajamentele statelor membre atunci când negociem perspectivele financiare și dacă nu vom crea o resursă proprie a bugetului european pe baza obligațiunilor și a unei taxe pe tranzacțiile financiare. Mulțumesc! Îi voi transmite președintelui Schulz. Acum dau cuvântul domnului Barroso. Mulțumesc, domnule președinte. Voi răspunde concret la întrebările care mi-au fost adresate. Mai întâi, o întrebare care viza scrisoarea celor 12 guverne. Am spus la reuniunea Consiliului European că aș putea să subscriu la fiecare cuvânt din această scrisoare. Uh, toate elementele prezentate acolo erau foarte importante pentru creștere, pentru aprofundarea pieței uh, interne, uh, pentru reforme structurale. Însă aș dori să reamintesc statelor membre două aspecte care mi se par importante. În primul rând, nu, exist, nu exista nicio trimitere în acest document la dimensiunea socială. Trebuie să luptăm cu sărăcia și cred că trebuie să combinăm uh, anumite măsuri uh, care vizează reforme structurale uh, cu măsuri proactive în ceea ce privește chestiunile sociale. În al doilea rând, am manifestat în fața Consiliului European uimirea mea Uh, că nici măcar o trimitere, o singură dată, nu se făcea la strategia Europa 2020. Asta înseamnă că o strategie care a fost uh, aprobată în unanimitate de către Consiliul European uh, nu este nici măcar menționată de către șefii de stat și de guvern. Și acum fac și un apel în acest context a Parlamentului European, pentru că avem acum o strategie și, prin urmare, trebuie să o aplicăm cu hotărâre în toate punctele sale. Asta am spus și când uh, uh, vorbeam despre însușirea uh, strategiei la toate nivelurile. În răspunsul pe care l-am transmis celor 12 uh, șefi de stat și de guvern, regăsiți o anexă care reamintește tot ceea ce este actualmente în curs la nivelul instituțiilor europene. Nu vorbesc aici uh, doar de Consiliul European, uh, ci și de uh, Comisie. Și uh, vedeți că anumite uh, chestiuni sunt blocate exact de către guvernele care au semnat această scrisoare. Și vă dau un exemplu, brevetul uh, comunitar. Tot discutăm această posibilitate de a avea un brevet european deja de 30 de ani și totuși acum avem guverne care solicită Europei să facă mai mult pentru creștere, care însă uh, sunt în uh, curs de a bloca acest brevet european. Așadar, Haideți să ne punem de acord. Despre ce vorbim atunci când vorbim despre Europa? Când vă spunem că Europa are dificultăți în acest moment și acest lucru este adevărat, trebuie să vedem cine face tot posibilul pentru a uh, face pro, uh, progrese în ceea ce privește demersul european și cine blochează deciziile la nivelul Consiliului. Cred că aceasta este o condiție esențială pentru a avea o dezbatere nu doar uh, onestă din perspectivă uh, politică, ci și uh, onestă din perspectivă intelectuală. Cât privește Grecia, unii solicită această uh, onestitate. Uh, Grecia nu se află în această criză din cauza uh, monedei euro, pentru că mai sunt și alte state în afara zonei euro uh, care și ele au nevoie de programe de asistență. Există și state în afara Uniunii Europene, de exemplu Islanda, care s-au confruntat cu probleme și au fost foarte aproape de o criză generală a plăților. Problema pe care o avem astăzi este rezultatul mai ales a două cauze. În primul rând, vorbim despre nesustenabilitatea datoriei publice în majoritatea statelor uh, și, în al doilea rând, uh, irresponsabilitatea comportamentului financiar în multe domenii, mai ales uh, în afara Europei. Și avem aici de găsit un răspuns care să meargă dincolo de moneda euro, pentru că suntem o uniune monetară care încă nu a completat instrumentele necesară acestei uh, uh, uniuni. Evident, uh, este fals și asta din perspectivă politică și intelectuală să spunem că criza actuală este consecința monedei euro. Din contră, euro ar putea să fie soluția pentru criza actuală. Eu nu pot să accept uh, așadar ca unii să vină aici și să spună că uh, suferă alături de uh, Grecia, că regretă toate dificultățile cu care se confruntă această țară, câtă vreme guvernele lor n-au uh, uh cheltuit nici măcar un euro sau o liră sterlină uh, pentru a ajuta uh, Grecia. Nu, aceasta este solidaritatea de care avem uh, nevoie. Și ce propunem așadar pentru Grecia? Defaultul. Aceasta ar fi soluția. Aș vrea să mi se explice de ce falimentul uh, unui stat uh, membru al Uniunii Europene ar putea să fie uh, soluția. Uh, cum uh, am putea să uh, garantăm o anumită încredere în această țară din perspectiva investițiilor? Cum am putea explica paralizia serviciilor publice, incapacitatea funcționarilor, publice, funcționarilor publici de a funcționa, incapacitatea spitalelor de a-și oferi serviciile, a școlilor și așa mai departe? Aceasta oare este soluția pentru Grecia? Uh, nu, aceasta este pur și simplu o lipsă de onestitate politică, una mai mare decât am, mai, am văzut vreodată în viața mea. Cei care spun că uh, soluția uh, pentru Grecia este default spun că acest program nu va uh, funcționa pentru că este o invenție a Troicăi. Dar haideți să fim uh, foarte clari. Uh, programul pentru Grecia este un program aprobat în unanimitate de statele membre ale zonei uh, euro și uh, Troica, adică Comisia, FMU și uh, BCE au uh, acționat uh, în cadrul mandatului pe care l-au uh, uh, uh primit. Aceasta este uh, situația. Iar acum, cei care doresc să uh, ajute uh, Grecia. Ei bine, Grecia a adoptat acest program, nu doar guvernul, ci și Parlamentul, cu cele două partide principale. Cei care doresc să ajute Grecia, nu să spună că asta nu va funcționa niciodată, aș dori să ne ajute să ajutăm Grecia. E adevărat că este foarte dificil, e adevărat că sunt costuri uriașe, e adevărat că trebuie să vedem cum anume am putea ajuta Grecia să uh, susțină uh, aceste reforme care au un cost uh, enorm pe uh, termen scurt. Însă, uh, clar, trebuie să promovăm reformele structurale pentru ca Grecia să poată să-și recâștige competitivitatea de care are atâta nevoie. O altă problemă este uh, cea a uh, standardelor. Uh, a fost o întrebare care mi-a fost adresată de prietenul meu, Sarius Voschi. Aici trebuie să dau un răspuns absolut clar. Comisia va face totul pentru a aplica toate tratatele într-o manieră echitabilă, fără niciun fel de discriminare. Și exemplul pe care l-ați menționat al Ungariei și al Spaniei, e eh, bine, acesta nu convinge pentru că există eh, diferențe esențiale între aceste state. Ungaria ar trebui să-și atingă eh, obiectivul de diminuare a deficitului în două, ar fi trebuit să o facă în 2011. Spania trebuie să facă asta pentru 2013. Și am propus Ungariei anumite măsuri și nu doar Ungarie, pentru că au existat cinci state cărora le-am făcut anumite propuneri. Era vorba despre Polonia, Cipru, Malta, Belgia și Ungaria. Toate acestea au acceptat uh, aceste idei, cu excepția Ungariei. Așadar, nu am aplicat un tratament special uh, Ungariei, ci Ungaria este cea care nu a dorit să urmeze propunerile pe care le-a făcut uh, Comisia. Din contră, uh, Polonia, Cipru, uh, Belgia au făcut uh, aceste uh, lucruri. Sunt state din zona euro și state din afara zonei uh, euro. Însă vreau să vă spun foarte sincer că ar fi o, uh, o idee eronată acum să creăm uh, diferențe artificiale uh, între statele din zona euro și statele din afara zonei euro. Comisia a susținut întotdeauna integritatea Europei, integritatea Uniunii Europene și, prin urmare, nu vom avea standarde duble în funcție de poziția fiecăruia dintre aceste țări au existat elemente în dezbatere foarte interesante și foarte utile, însă am văzut că există și uh, anumite elemente care presupun un acord, cel puțin uh, printre cele mai importante forțe politice. În primul rând, ne uh, trebuie să facem mai mult pentru a lupta uh, cu șomajul în rândul uh, tinerilor. Și aici am creat niște echipe de acțiune. Trebuie să luptăm apoi cu evaziunea uh, fiscală. Și aici trebuie să reamintesc uh, unui stimat eurodeputat uh, că Comisia nu face doar declarații, ci Comisia deja a făcut anumite propuneri. Inițiativa noastră se numește Directiva Economisire și am prezentat deja un mandat de negociere cu statele terțe. Um, și uh, Comisia uh, de luni de zile așteaptă ca situația să se deblocheze în uh, Consiliu, pentru că acolo este blocată. Dacă doriți să criticați pe unii sau pe alții, nu criticați Comisia, ci din contră, ajutați-ne să eliminăm acest blocaj care vine din partea a două dintre statele noastre membre. Iar în ceea ce privește Grecia, pot să vă spun că acesta a fost unul dintre subiectele pe care le-am discutat cu domnul premier Papademos, și anume că îi invitam Uh, ca înaintea unui acord în cadrul Uniunii Europene cu uh, Elveția și cu alte state, uh, ca Grecia să se asigure că facă un, face un acord bilateral cu Elveția. Nu a menționat asta doar primului ministru al Greciei, ci a menționat acest lucru și președintelui Confederației Elvețiene data trecută când m-am întâlnit cu dânsul, adică Uh, am făcut, de fapt, uh, această propunere uh, fostului președinte al Confederației Elvețiene. Apoi, în ceea ce privește piața internă, piața unică, am anunțat că în toamnă Comisia va veni cu Single Market Act, puteți conta pe noi din această perspectivă. Trebuie să ne completăm de asemenea acțiunile cu investiții. De aceea am pus pe masa Consiliului European un pachet, a existat o bună primire, însă acum trebuie să găsim măsurile legislative, obligațiunile de proiect, practic, pentru a putea face anumite investiții, anticipând uh, deja ceea ce sperăm să uh, obținem uh, în perspectiva financiară viitoare. Și aici suntem cu toții de acord, însă trebuie să vedem dacă avem resurse necesare pentru aceste investiții. Realitatea este că majoritatea statelor noastre membre nu au spațiu bugetar pentru a face multe investiții în domeniul public. De aceea avem nevoie și aici cred că marile familii politice sunt de acord cu mine, deci avem, uh, de, uh, avem nevoie să acționăm împreună pentru a obține anumite resurse pentru investiții europene, fie prin obligațiunile de uh, uh, proiect, uh, fie prin uh, viitoarele perspective uh, financiare. Și sper că acest Parlament uh, va acționa împreună cu Comisia pentru a obține un rezultat care să se măsoare cu ambițiile noastre. Evident, trebuie să folosim toate pârghiile de creștere, precum inovația, cercetarea și instrumentele noastre europene. Însă toate acestea vor solicita multă muncă, multă hotărâre. În cel din urmă, cred că pentru creșterea din Europa nu avem nevoie de uh, o mai bună creștere uh, în formă, ci avem nevoie de eforturi serioase pentru a pune în aplicare toate uh, măsurile. Și asta garantând uh, de fiecare dată că suntem în stare să ne îndeplinim promisiunile pe care uh, le-am uh, făcut. Și aici vorbesc despre toate instituțiile europene și de fiecare stat membru în parte. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Vă mulțumim, domnule Barroso. Urmează acum președintele Consiliului, domnul Van Rompuy. Da- Dragi colegi, domnule președinte, mai întâi mulțumesc tuturor celor care m-au felicitat pentru realegerea mea. Am constatat că entuziasmul uh, nu era același, uh, n-a fost același în toate Uh, părțile sale, dar uh, nimeni nu e obligat să fie entuziast, cum spune vechiul uh, proverb. Au existat multe critici în ce privește abordarea generală. Această strategie pe care am urmat-o, atât la nivelul Uniunii cât și la nivelul statelor membre, este o strategie care a fost susținută de toate statele membre de toți prim-ministrii și șefii de stat de la începutul crizei acum 2 ani și jumătate. Și chiar și într-o altă compoziție, pentru că cei care m-au ales acum 2 ani și jumătate, mai sunt dintre ei doar 12 acum în Consiliu. Deci, consiliul uh, compoziția actuală a Consiliului European a acceptat strategia uh, semnată la ultimul acord și mă gândesc la uh, pactul fiscal. Așadar, se poate critica abordarea generală, sigur, spun că în acești doi ani și jumătate această strategie a fost o strategie care s-a bucurat de unanimitate în Consiliul European. Sigur, toată lumea înțelege că e un drum dificil, că este un drum și o cale impopulară, care nu produce rezultate decât pe termen mediu și uneori, în unele cazuri, pe termen lung. Însă este calea pe care am ales-o și o să rămânem coerenți. Am spus în uh, introducerea mea că strategia noastră va funcționa, am ajuns la un punct de cotitură. În mod normal sunt foarte prudent și am fost foarte prudent și aici s-a interpretat că am spus că este sfârșitul crizei. Nu, nu, nu. Absolut deloc. Nu vă temeți. Am spus doar că este un punct de cotitură al unei crize foarte, foarte grave. Nu se mai vorbește în presa care este complet uh, opusă proiectului european și al euro, nu se mai vorbește despre sfârșitul zonei euro. E destul de semnificativ și acest lucru, măcar că nu se mai vorbește. S-au rezolvat toate problemele? Nu. Bineînțeles că nu. Dar când văd că piețele interbancare își revin după luni de imobilism, când văd că este o scădere semnificativă a uh, ratelor de dobândă a multor țări care erau sub presiune, atunci se poate spune că am ajuns uh, pe vârful valului, dar că încă mai avem o cale lungă de parcurs. Calea cea mai sigură ca să obții o creștere economică pozitivă pe care am avut-o în 2010 și 2011 și care ne lipsește în 2012, evident, este calea cea mai sigură așadar este de a restabili încrederea în viitorul zonei euro. Aceasta este prima condiție pentru a avea creștere economică. Ce lipsește în multe țări în acest moment este această încredere a consumatorilor și a investitorilor în viitorul zonei euro cu semnele uh, premergătoare întoarcerii la creșterea economică în, uh, în zona euro, semne pe care consumatorii și investitorii le pot urma. Ni se spune că e nevoie de reforme structurale și eu credeam că am făcut referință la reforme structurale în statele membre. Nu se vorbește de ziduri de foc, de ziduri de protecție, de firewalls și de tot felul de alte inițiative în domeniul financiar, dar uităm că dincolo de aceste ziduri de protecție, aceste ziduri de foc, uh, și cred că va trebui să luăm o decizie săptămâna viitoare, ceea ce este uh, durabil uh, este reprezentat de reformele structurale făcute pe piața muncii, pe piața producției, pentru a reface competitivitatea statelor membre și a Uniunii în general. De asta avem nevoie. Dacă nu, această criză Uh, va reveni într-o zi. Ce m-a uimit uh, realmente aici este că uh, această expresie, semestrul european, nu a fost pronunțat nici măcar, nu a fost pronunțată nici măcar o dată, expresia semestrul european. Bine, se poate ca unii să fi făcut aluzie la asta, dar mm, foarte, foarte slab. Dar ăsta a fost scopul Consiliului European se evalueze semestrul european, să vedem unde ne aflăm și pe plan bugetar, și pe plan macroeconomic, și în ce privește a, uh, crearea de locuri de muncă. Și am cerut statelor membre să introducă planurile lor de reformă în săptămânile următoare, planurile de stabilitate, le vom da recomandări uh, prin intermediul Comisiei în luna mai și după aceea în Consiliul de iunie vom, din iunie vom rediscuta problema. Dacă nu luăm în serios conceptul de semestru european, atunci criza se va repeta într-o zi. Pentru mine e foarte decepționant că nici măcar n-am auzit vorbindu-se despre acest proiect esențial pe care Parlamentul European l-a aprobat și de-al cu foarte mult entuziasm. Uh, marea provocare este să păstrăm într-o perioadă de asanare bugetară inevitabilă, repet, inevitabilă în toate țările, practic, trebuie menținută politica pe termen lung. Pe drept cuvânt, președintele Comisiei a evocat strategia UE 2020, uh, care Uh, dincolo de asan, a, a, a, asanarea bugetară, trebuie să prioritizăm. Sigur, trebuie să reducem deficitul și a, uh, nivelul datoriei, dar în același timp să a, uh, salvăm viitorul păstrând unele cer, a, cheltuieli, unele investiții în cercetare, inovație, educație, a, formare profesională a tinerilor și mai ales investiții de climă. De, uh, așadar, trebuie să prioritizăm odată, odată cu aceste operațiuni de asanare bugetară, trebuie să uh, stabilim și aceste priorități. Apoi, problema echității. Ei bine, de aceea am cerut o contribuție gigantică a băncilor, gigantică. Ei pierd 70% din valoarea actuală a datoriei elene. Deci asta este contribuția lor la restabilirea situației în Grecia. Și subscriu uh, la ce au spus toți cei care au cerut măsuri și mai dure împotriva fraudei și evaziunii fiscale. Comisia va trebui să decide cum va aplica aceste măsuri, dar sigur există această regulă a unanimității în domeniul fiscal, însă totuși se pot face multe lucruri și pe plan național. Nu e întotdeauna nevoie de cadrul european dacă există o problemă în Grecia, E problema colectării impozitelor. Asta este cea mai mare injustiție și este sursa deficitului public gigantic al acestei țări. Odată cu politica de asanare bugetară, trebuie sigur să men- menținem și solidaritatea socială. De aceea, la nivelul Uniunii Europene, am dat ajutoare Greciei, care reprezintă echivalentul a uh, 100% din PIB-ul Greciei. Dacă mai vreți vreo altă dovadă în legătură cu solidaritatea Uniunii Europene uh, față de Grecia, eu cred că cifra asta vorbește de la sine în, uh, odată cu această politică de asanare bugetară, trebuie să nu pierdem din vedere obiectivele uh, politicii climatice uh, și trebuie să ne concentrăm și asupra acestui subiect al eficacității energetice. Uh, cerem din nou statelor membre să aibă nu doar asanare bugetară, ci și o politică de creare de locuri de muncă și de aceea așteptăm cu nerăbdare planurile lor în acest domeniu și le vom cere să ne dea aceste planuri în aprilie, le vom evalua și ele vor fi integrate în recomandările pe care le vom formula către statele membre în luna iunie. Trebuie o politică specifică pentru Grecia, și lucrăm asupra ei. Primul ministru Elen este angajat în această politică. Aprofundarea pieței unice, asta nu costă nimic din punct de vedere bugetar. Și eu nu sunt de acord cu cei care au spus că nu s-a ținut cont de acest lucru. De fapt, contrariul este valabil. După ce am citit cu atenție ultimul proiect care a fost supus atenției Consiliului European, ultimul proiect de concluzii, printre altele referitoare și la piața unică, n-a existat aproape nicio discuție, pentru că atât de mult fuseseră luate în considerare elementele consensuale din scrisoarea celor 12. Trebuie oare să mergem mai de, uh, departe în ce privește politica de relansare economică? Am auzit anumite opțiuni exprimate aici. Uh, perioada de creare a unei politici de relansare prin cheltuieli publice a trecut. E nevoie de o abordare mult mai fină, mult mai sofisticată. Nu putem evita politica de asanare bugetară însă. În interiorul acestei politici de asanare bugetară, de echilibrare bugetară, trebuie să nu uităm că totuși avem nevoie să mai facem uh, anumite cheltuieli bugetare care vor duce la creștere și la creare de locuri de muncă. Și un ultim lucru în ce privește Siria și Bosnia. Uh, putem uh, vorbi foarte mult despre Siria și putem face multe cu condiția să primim un mandat de la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Nu, țările europene blochează acest mandat, ci sunt alte două țări care sunt numite foarte clar în deciziile uh, Consiliului European. Și aceste două țări ne împiedică să acționăm uh, în ce privește Siria. Dacă vrem să mergem mai departe pe partea umanitară, dacă vrem să-i protejăm pe acești oameni care oferă ajutor umanitar pe teren în Siria, avem nevoie de un mandat de la Națiunile Unite. Am avut un mandat pentru Libia și l-am folosit în totalitate, sigur cu obiective diferite, dar nu avem un mandat pentru Siria. În ce privește Bosnia, am avut o discuție foarte interesantă cu noul prim-ministru al Bosniei-Herzegovina și noul guvern din Bosnia-Herzegovina este foarte orientat spre Europa, așadar instituțiile europene sunt gata să ofere susținere Bosniei pentru ca aceasta să-și păstreze perspectiva europeană și vedem pentru prima oară o voință europeană reală în această țară, o voință de a evolua spre Europa. Așadar, acestea erau uh, comentariile mele. Mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere. Exact Domnule Van Rompuy, spuneați că entuziasmul uh, cu privire la realegerea dumneavoastră s-a manifestat în maniere diferite pe în spectrul politic reprezentat în Parlamentul European. Ei bine, mi se pare cât se poate de normal lucrul acesta, nu? Însă de un lucru pot să vă asigur. Parlamentul European pe ansamblu vă felicită pentru realegerea dumneavoastră și este conștient de responsabilitatea pe care vă uh, asumați, iar integritatea dumneavoastră politică vă asigur că a uimit într-o manieră pozitivă întreg, întregul Parlament European. Acum ne luăm la revedere de la președinții Baronso <laughs> și Van Rompuy. Îi lăsăm în uh, îi lăsăm să-și urmeze soarta, dar noi ne continuăm discuția. Urmează acum în numele ALDE domnul Haglund. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Van Rompuy, domnul Barroso tocmai a plecat. Dați-mi voie să vă spun că sunt absolut încântat de faptul că s-a spus la summit că locurile de muncă nu pot fi create pe deficit. Uh, ei bine, asta încercam noi să re- reglementăm prin intermediul acelui six-pack și sunt încântat de faptul că Van, domnul Van Rompuy a vorbit despre six-pack uh, pentru că pachetul uh, guvernanță economică a avut într-adevăr efecte pozitive asupra multora dintre statele europene care l-au aplicat. Din păcate, Ungaria nu a făcut-o. În ceea ce privește negocierile care sunt în curs acum, cred că ar fi bine ca Consiliul de data aceasta să pună accent pe auto automaticitate uh, care este necesară pentru obținerea rezultatelor palpabile. În uh, cadrul negocierilor cu privire la uh, Sixpack Parlamentul European a insistat asupra acestui lucru și iată că a avut dreptate să o facă. În ceea ce privește mecanismul de salvare, ei bine, eu consider că acesta nu poate să fie alimentat cu bani pe termen nelimitat. În ceea ce privește strategia 2020, trebuie să ne amintim că, în ciuda tuturor deciziilor bune luate la spre exemplu, ultima reuniune a Consiliului, același Consiliu a încercat să taie 560 de milioane de euro alocate cercetării și dezvoltării pentru anul 2012. Din fericire, Parlamentul European s-a uh, opus, dar iată, asta este o dovadă a faptului că Consiliul nu face ceea ce predică. Aveți multe de făcut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, stimate coleg. Urmează acum domnul Zalba Bidegain pentru două minute. Președinte, señorías, este... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați. Acesta este al treilea discurs pe care îl țin în plenară în legătură cu acest subiect. Voi rămâne la direcția mea inițială. Cum spunea și domnul Leamuno, Nu este corect să abordăm uh, aceeași problemă cu un tratament greșit de fiecare dată, sperând că poate va funcționa. Ceea ce s-a făcut uh, în Consiliu presupune că activitatea pe care am început-o uh, trebuie să fie continuată. Cu austeritate am putea ajunge la stabilitate și încredere, însă de asemenea trebuie să ieșim uh, din criză, să generăm locuri de muncă și uh, de asemenea uh, bunăstare. Trebuie să adoptăm măsuri pentru a oferi stimulente pentru creștere, stimulente uh, asupra cărora uh, a existat un acord în consiliile anterioare. Toate acestea trebuie însă însoțite de reforme. Spania este angajată în uh, această reformă de în această agendă de reformare. Ne-am pus de acord asupra uh, stabilității uh, bugetare, asupra reformei uh, locurilor de muncă și nu ne vom opri aici, vom continua uh, cu uh, reformarea. Spania nu doar anunță reforme, ci și le pune în uh, aplicare. Așadar, dacă ne-am pus de acord să facem uh, ceva, haideți să trecem la fapte. Trebuie însă să ne putem adapta la situațiile schimbătoare. E firesc ca situațiile să se tot uh, schimbe. Cum spune uh, domnul Rahoi, și de asemenea uh, ministrul uh, economiei, dacă Spania își ia un angajament, Spania îl va duce la bun sfârșit. Și Spania a demonstrat uh, acest lucru foarte clar. Joacă deschis și este gata să-și asume toate angajamentele. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Cu siguranță ați observat deja că suntem în spatele, am depășit cu mult cadru alocat nouă, prin urmare voi avea multă grijă să respect timpul uh, de vorbire alocat fiecăruia dintre dumneavoastră. Sper să recuperăm timpul uh, pierdut. Urmează acum domnul Bulman două minute. Domnule președinte, stimați colegi, un pas uh, în realitatea economică. Creșterea a încetat în Italia la început uh, uh, de an. Situația din Spania mm, nu este prea roz, de asemenea. Uh, Portugalia, de asemenea, se află într-o situație gravă. Până și Olanda are probleme și în Germania contractele industriei devin din ce în ce mai puțin uh, Uh, numeroase. Și președintele Consiliului în acest context ne spune că am avut o discuție foarte interesantă și uh, foarte fructuoasă în dimineața aceasta. Nu prea înțeleg ce vrea să spună domnul cu această declarație. Uh, președintele Consiliului și președintele, uh, președintele Consiliului au vorbit de vreo 15 ori despre sau au menționat de vreo 15 ori creșterea economică. Ei bine, ce au reușit să facă folosind din nou și din nou această sintagmă? Nu au schimbat cu absolut nimic realitatea. Vreau să înțeleg ce s-a schimbat la nivelul mentalității Comisiei, Consiliului sau statelor membre. Ei bine, domnul Barroso ne-a dat un indiciu. El spunea că da, reformele structurale trebuie să aibă de-a face și cu uh, coerența socială. Ei bine, ce uh, înțelege domnul Barroso prin asta? Acceptați ideea colegului Svoboda și a grupului socialist, uh, și anume că toți tinerii trebuie să aibă o uh, perspectivă de viitor și noi ne asigurăm că această perspectivă va fi asigurată. Ne dorim, într-adevăr, uh, sau dumneavoastră vă doriți oare salarii minime stabilite în toate statele membre? Eh, toată lumea vorbește despre creștere economică, dar creșterea economică nu are nimic de a face cu, eh, structuri, cu reformele structurale. Cel puțin asta reiese din discuțiile dumneavoastră. Că unde este acel coridor de investiții despre care vorbeam în contextul pachetului eh, guvernanță economică. De ce nu vorbiți despre investiții și creșterea economică în una și aceeași propoziție? A venit timpul să spunem lucrurilor pe nume. Vă mulțumim, domnule Bulman. Vă mulțumim și pentru fan clubul pe care l-ați adus cu dumneavoastră în sală. Urmează acum domnul Șeflin, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Decizia Consiliului European de a susține candidatura Serbiei are o semnificație dublă. În ce privește Serbia, marchează sfârșitul definitiv al uh, războaielor uh, de succesiune ale fostei Iugoslavii și marchează momentul în care sârbii nu mai sunt considerați uh, uh, răi de serviciu ai Balcanilor. În acest moment, acest uh, clișeu a fost eliminat. Serbia poate fi considerată că se întoarce în familia europeană și asta are o semnificație pe termen lung în cele din urmă, stabilitatea Europei de sud-vest, uh, sud-est nu poate fi uh, concepută fără uh, Serbia. Serbia trebuie să se implice în toate politicile, de exemplu, fără angajamentul Serbiei în ce privește lupta cu crima organizată, Balcanii vor rămâne în continuare o pradă ușoară pentru mafiile transnaționale. Însă, există și o a doua semnificație foarte mare se arată foarte clar că extinderea europeană, deși a încetinit, nu s-a blocat complet și asta dă implicații restului zonei uh, Europei de Sud-Est. Și e important că, în ciuda crizei economice, Uniunea Europeană continuă, uh, își continuă angajamentul de a întări uh, stabilitatea vecinilor săi, bazându-se pe așa numita soft power ne bazăm pe parteneriate, pe elaborarea unei uh, foi de parcurs care să ne aducă spre acest obiectiv al uh, uh integrării. Toate aceste obiective și strategii depind însă de uh, rezolvarea crizei economice pe termen lung uh, și deciziile luate la Consiliu uh, merg în direcția cea bună. Este absolut crucial ca disciplina fiscală să meargă mână-mână cu recunoașterea uh, importanței creșterii economice. În absența acestui lucru, Uniunea Europeană va fi mult mai puțin atractivă și va avea mult mai puțină putere de tip soft, soft power. Vă mulțumim. Urmează acum pentru un minut domnul Calfin. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Barroso spunea că nu există creștere fără stabilitate și încredere. Dar acesta este un truism. El ar trebui să știe că nu există stabilitate și uh, încredere fără creștere și uh, economie dinamică. Problemele cu, pe care le identificăm acum în, în uh, măsurile Consiliului și uh, Comisiei sunt următoarele. Uh, aceste măsuri sunt uh, deloc obiective. Pe de o parte avem măsuri fiscale care sunt uh, incluse în, legislate, în legislație și aduc cu sine penalități severe. Pe cealaltă parte, a creștere, avem cuvinte foarte frumoase care nu au nicio susținere bugetară. Rezultatul e clar. Și am putut vedea asta alături de colegii Goebbels și uh, Ferreira în Grecia. Ce vedem acolo? Economia uh, e într-un, uh, într-o scădere continuă, iar această situație este de fapt consecința politicii pe care domnul Barroso ne cere să o susținem. Care este soluția? Avem nevoie de o, par- o mutualizare parțială a dator, datoriilor și de asemenea de o îmbunătățire a guvernanței. Vă mulțumesc, domnule

insistăm asupra unor măsuri unilaterale, acest lucru nu ajută nici Greciei, nici Europei. Da, dar toate acestea nu ajung. Avem nevoie de măsuri și de fapte directe. Dorințele și cuvintele nu sunt suficiente. Trebuie să fim convingători față de cetățenii europeni. Trebuie să luăm măsuri concrete de creștere economică, cum ar fi taxa pe tranzacție financiară sau euroobligațiunile și pactul, financi- pactul fiscal. Există o serie întreagă de oracole aici care, se ref- care Um, fac previziuni cu privire la ieșirea Greciei din criză uh, și așa mai departe. Toată lumea poate să-și exprime uh, opiniile în Parlament, este libera exprimare, însă vă rog să nu vorbiți în numele democrației grecești, pentru că în, Grecie, cu, în Grecia, cu o mare majoritate, cetățenii sunt pentru uh, rămânerea în zona euro. Deci nu trebuie să uh, vorbiți în numele grecilor. Vă mulțumesc. Am să rog vorbitorii să își mențină um, să-și respecte timpul de vot, pentru că dacă nu vom vota la ora 14. Acum, domnul Rangel, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui fapt mai ales că vreau să vă felicit pentru rezultatele Consiliului, nu pentru că măsurile sunt ideale, dar sunt măsuri posibile. Și nu mă îndoiesc că astăzi vom merge mai departe și suntem mai optimiști decât acum trei luni sau acum șase luni. Multe dintre state au făcut uh, eforturi enorme de stabilizare, au consolidat sau sunt pe cale de a-și fin, consolida finanțele publice, iar eforturile acestea sunt făcute de multe state la sugestia Uniunii Europene. Uh, Europa trebuie să-și recapete credibilitatea pe piața fundamentală. Este absolut fundamental ca să putem uh, să uh, recuperăm ce am pierdut subliniez garantiile date Portugaliei pentru a-și consolida bugetul și sunt convins că, ținând cont de noul tratat uh, semnat de 25 de state membre, vom putea să relansăm economia la următorul Consiliu European. Această creștere va, se va face pe baza acestor aforturi și pe baza solidarității între cei mai săraci și cei mai bogați și între cei mai săraci și cei mai bogați. Mulțumesc! Obrigado. Als nächsten Redner hat für eine Minute das Wort. Urmează pentru un minut domnul Rucek. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Kolegowie. Mulțumesc, doamne, uh, domnule președinte. După cum știți, Republica Cehă, sub conducerea guvernului conservator și eurosceptic și eurofobic chiar, nu a semnat pactul fiscal. Ca cetățean al Republicii Cehe, trebuie să spun că aceasta este o greșeală, pentru că Republica Cehă este, din punct de vedere geografic și economic și politic, în inima Europei, drept pentru care este în interesul său în ceea ce privește siguranța, politica și economia să contribuie pe deplin la integrarea europeană, inclusiv, bineînțeles, orice fel de integrare fiscală sau monetară care ar putea apărea. Aceasta este părerea uh, socialdemocraților din uh, Cehia și aceasta este și părerea majorității societății din Cehia, care acum, după cum știți, prin referendum și-a exprimat dorința de a se integra la nivel european. Patul fiscal nu este, bineînțeles, o soluție universală. Așa cum au spus și alți colegi, trebuie să vedem uh, o politici sociale mai multe, dar responsabilitatea fiscală este fundamentală. Mulțumesc! Vă mulțumesc, are cuvântul un minut și jumătate, doamna Gianacu. Mulțumesc, domnule președinte deciziile Consiliului ne arată că există progrese, însă există și voci care au păreri diferite. Noi dorim să eliminăm din tensiuni, dar nu există soluții magice. Avem nevoie de soluții europene pentru toate statele membre. Schimbările structurale vor ajuta țările în criză, cum este și țara mea. Numai așa putem depăși criza și să sperăm că vom avea creștere economică. Avem pactul fiscal, semestrul european și alte măsuri care pot să um, ne ducă pe calea corectă. Toate acestea sunt corecte, sunt uh, importante pentru interesele cetățenilor europeni și nu avem voie să permitem ca criza să se adâncească. Trebuie ca împreună să ne asigurăm că există creștere, pentru că numai asta va da speranță tinerilor din uh, Europa. Sacrificiile trebuie să aducă ceva, iar uh, cetățenii europeni uh, au depus foarte mari sacrificii Uh, și grecii au făcut foarte mari uh, sacrificii și nu vor să renunțe la uh, statutul de membru în zona euro și de membru în Europa. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Gomes, un minut. Pactul bugetar uh, semnat acum câteva zile arată că creșterea continuă să fie ignorată de liderii europeni IMM-urile sunt la baza angajării tinerilor, așa cum spunea și domnul Barroso, și este scandalos ca în țările, unele dintre țări să fie asfixiate de lipsa de credit. Și băncile pot să împrumute de la Banca Centrală cu rate avantajoase, dar continuă uh, să se nege împrumuturi pentru IMM-uri se spunea că se vor investi mai mult de 3 miliarde de euro în economie, dar pactul fiscal nu vorbește sau nu vorbește decât de lupta împotriva uh, problemelor și nu vorbește de toate celelalte metode care ar putea să fie principii, care ar putea să controleze tranzacțiile europene. Deci tinerii europeni astăzi sunt obligați să se exileze în Portugalia, unde rata șomajului este de peste 33%, dată guvernul este absolut incapabil să le găsească un loc de muncă. Nu le e rușine, ar trebui să le fie rușine. Mulțumesc. Urmează acum, pentru un minut și jumătate, doamna Vortman Col. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că am ajuns la un punct de cotitură Piețele par să se calmeze și încrederea în zona euro pare să se recupereze, așa cum a spus președintele Consiliului mai devreme. Deci, indicatorii se pare că sugerează că suntem pe drumul către creștere economică. Dacă vrem să creăm un climat pen, uh, pentru favorabil investițiilor, trebuie să facem mai multe modificări. Companiile au economisit foarte mulți bani, totuși indivizii privați nu mai sunt dispuși să-și cheltuiască economiile. Trebuie să-i încurajăm să facă acest lucru pentru a stimula creșterea. Totuși, elementul fundamental și întrebarea fundamentală este dacă putem face mai mult decât atât. Președintele Van Rompuy a vorbit despre necesitatea pentru o strategie de creștere, dar să nu uităm că avem Europa 2020. Ceea ce contează este aplicarea acestei strategii. Dacă vrem să fim sinceri pe deplin cu noi înșine, nu are niciun sens ca Consiliul să vină la Parlament și Parlamentul la Consiliu și Consiliul apoi să se ducă la Comisie. Aș putea să vă atrag atenția asupra scrisorii excelente publicată acum câteva zile de 12 șefi de state și de guverne care spun ce ar trebui să facă Comisia. Acum a venit momentul ca șefii uh, președinții uh, guvernelor noastre să facă eforturi pentru a ajunge la strategia Europei 2020 prin adoptarea unui buget specific. Asta înseamnă economisiri în sectorul public uh, și concentrarea asupra educației. Asta este singura cale de ieșire din uh, criză. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum pentru un minut, domnul Coferati. Grazie, președinte. Le parole questa mattina... Mulțumesc, domnule președinte. Cuvintele președintelui Comisiei din această dimineață și cuvintele președintelui Consiliului au spus mai multe decât uh, concluziile cons uh, Consiliului au subliniat un singur lucru și anume stabilitatea financiară și acțiunile necesare pentru a asigura asta. Bineînțeles, eu nu aș fi cineva care să sub, subestimeze importanța acestor măsuri, dar este foarte clar că fără creștere economică, viața a milioane de cetățeni în Europa va fi mai grea. Și dacă subestimăm efectele sociale ale acestei deteriorări economice, Uh, facem ceva care este într-adevăr uh, îngrijorător. Fără a inversa această tendință, vom avea probleme sociale grave în curând. Euroobligațiunile, taxa pe tranzacții financiare nu sunt numai politici europene, sunt singurele po politici uh, care pot aduce efecte pozitive pentru milioane de cetățeni. Vă mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Heckmark. Mr. Speaker, Uh, Domnule președinte, dacă problema economiei europene ar fi faptul că uh, avem cheltuieli publice prea puține și un deficit prea mare, n-am avea o problemă. Vreau să spun acest lucru din cauza dezbaterii de aici, pentru că se pare că am putea să ne rezolvăm problemele sporind cheltuielile publice și sporind deficitul și în felul acesta să ajungem la coeziune socială și creștere economică. Dar s-a întâmplat exact invers controlul, deficitul foarte mare și cheltuielile publice necontrolate subminează dezvoltarea, creează austeritate, austeritate prin mărirea ratelor uh, dobânzilor. Asta este realitatea. Sporirea cheltuielilor publice nu este soluția și doar e suficient să priviți și să vedeți care sunt problemele noastre. Pe de altă parte, ce trebuie să facem? Trebuie să creăm o altă manieră de a simula economia și cred că este foarte important pentru comisie să înțeleagă că modul de a ajunge la coeziunea socială sau la siguranța socială, la securitatea socială nu este paralel cu politica pentru creștere economică. Creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă sunt elementele cheie pentru a ajunge la dezvoltarea socială pe care o vrem cu toții în Europa. De aceea îl îndemn pe comisar și comisia să reformeze piața internă, să reformeze competitivitatea statelor europene, astfel încât Uniunea Europeană să devină cea mai mare piață din lume. Mulțumesc foarte mult!

statele membre să implementeze angajamentele pe care le-au făcut în Consiliu. Problema cea mai mare pare să fie urmarea Consiliului și consiliilor. Disciplina financiară este crucială, dar și investițiile sunt esențiale pentru a Uh, stimulă economia. De asemenea, este important să se reducă sarcina, povara administrativă uh, pentru IMM-uri și să se um, uh, abordeze problema șomajului în rândul, lui, în rândul tinerilor. Piața unică este instrumentul pe care, care poate fi folosit în acest sens. Președintele Barroso astăzi a folosit un termen uh, corect din punct de vedere politic aprofundare a pieții unice. Eu îl sprijin pe Joseph Dole, care astăzi a spus că ar trebui să uh, aniversăm piața unică prin uh, ducerea ei la bun sfârșit. A venit momentul să trecem dincolo de ezitările uh, pe care le avem față de implementarea piaței, pieței unice protecționismul uh, neoficial, dar foarte real, trebuie eliminat. El a, a pus bețe în roate creșterii economice uh, a Europei până acum. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Urmează acum domnul Gualtieri, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult! Satisfacția pentru a evita pericolelor este de înțeles, dar să nu uităm greșelile și întârzierile din uh, anii dinainte și rolul jucat de noul guvern italian. Și mulțumirea de asemenea nu ar trebui să ne împiedice să nu analizăm problemele structurale care nu au fost eliminate de aceste politici. Deflația ca alternativă pentru devalorizare nu este sustenabilă din punct de vedere politic și social să uităm uh, ce s-a făcut până acum. Nimeni nu își propune să se cheltuiască în deficit, ci ne propunem uh, responsabilitatea fiscală la nivel național pentru a relansa producția și cererea, pentru a putea redistribui bogăția, pentru a putea echilibra dezechilibrele macronaționale. Uh, și acest lucru se poate face dacă se ajunge la administrarea comună a datoriilor prin acest fond. Instrumentele comunitare pentru atingerea acestor obiective sunt necesare, dar e nevoie și de o schimbare a politicii începând uh, cu alegerile din Franța și alegerile europene din 2014 pentru a putea ajunge la un guvern uh, economic. Mulțumesc, domnule Gualtier. Deci, Domnul Caras, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. A fost un consiliu deloc dramatic și poate a fost uh, mai bun decât cele dinainte și poate că în general ne-ar prinde mai bine să avem mai puțin dramatism, să arătăm mai puțin cu degetul, să criticăm mai puțin, ci să încercăm să avem un bilanț pozitiv a, a fost uh, un aspect pozitiv și că nu a existat o discuție preliminară Merkel-Sarkozy, astfel încât să se impună uh, un program celorlalte state membre. Doamnelor și domnilor, ar trebui să ne criticăm mai puțin unii pe alții și să acționăm mai mult. Avem actul pentru piața unică, să-l aplicăm în statele membre. Avem uh, Small Business Act, uh, să-l aplicăm. Avem strategia Europa 2020, să o aplicăm. Avem uh, testul pentru IMM-uri, să îl aplicăm și să uh, tragem concluziile necesare. Concluzia, uh, Comisia uh, propune fonduri proprii. State me statele membre trebuie să accepte asta astfel încât ele să nu devină să nu devină dependente, ci credibile din punct de vedere politic. Să nu amânăm uh, deciziile, să le ducem la bun uh, sfârșit. Kosovo nu este o problemă a Serbiei. Cele cinci state membre uh, ale Uniunii Europene care, se, care refuză să, să recunoască Kosovo ar trebui să o facă în sfârșit. Așadar, să criticăm mai puțin și să facem mai mult. Vă mulțumesc. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane, catch the eye. Astăzi nu voi câștiga concursul pentru cel mai popular președinte, pentru că avem numai 5 minute. Nu mai avem timp uh, absolut uh, deloc. Există 15 persoane care s-au înscris la cuvânt, dar voi putea să, ia, nu, să iau numai, să accept numai 5. Pe rând vor, vom începe cu doamna Maseev, apoi Cucovici, Tabagi, domnul Luhan, doamna Lopez Aguilar și domnul Bronz. Acum, doamna Maseiev. Ah, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Concluziile Consiliului vizează economiile și dezvoltarea. Dar având în vedere că avem 5 milioane și jumătate de tineri șomeri, este o prostie să nu încurajăm educația pentru a-i ajuta pe tineri să-și asume riscuri, riscuri care sunt legate și de antreprenoriat, spre exemplu. Uh, Ideile sunt punctul de plecare pentru tot, dar o idee fără punere în aplicare, fără a avea curajul de a pune în aplicare, nu înseamnă nimic. Și tocmai din acest motiv, în centrul cunoașterii, este necesar să punem accentul mai mult pe cultura antreprenorială, pe educație și formarea tinerilor, pentru că aceștia să fie capabili să își asume riscurile necesare. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează acum domnul Tabaidi. óta ez volt az első alkalom, amikor az Európai Tanács... De foarte mulți ani a fost prima ocazie în care Consiliul nu s-a ocupat de să stângă incendiile, dar Europa continuă să fie incendiată, continuă să fie o zonă de incendiu și nu putem ieși de aici fără creștere economică. S-a vorbit foarte mult, s-a vorbit de dezvoltarea pieței unice, de introducerea euroobligațiunilor, dar sunt convins că este nevoie nevoie de un program general de creștere pentru Uniunea Europeană, ceva care să ducă la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea Uniunii. Pe de altă parte, există o problemă structurală, fundamentală față de funcționarea euro. Euro, ca monedă comună, nu este adecvată pentru țări care au economii cu o competitivitate diferită. Grecia, Irlanda, Spania, Portugalia au greutăți financiare, sunt aproape de faliment. De falimentul de stat este

S-a vorbit despre aspecte care n-au nicio legătură cu guvernanța zonei euro și cu lupta împotriva instabilității financiare, totuși cu problemele real, reale, fundamentale ale existății Uniunii Europene, care este o comunitate de drept și spun acest lucru, mai ales dacă vorbim de spațiu de libertate, justiție, de libertatea de circulație și așa mai departe. În iunie s-a uh, vorbit despre și s-a votat uh, aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Trebuiau să îndeplinească niște uh, condiții și Consiliul a evaluat că aceste două țări le-a îndeplinit, dar s-a amânat uh, pentru 2012 Consiliul JAI. Parlamentul nu poate decât să spere că acea reuniune a JAI nu va, putea, nu va face altceva decât să pună în aplicare angajamentul față de România și Bulgaria, iar Uniunea Europeană trebuie să întărească zona Schengen. Iar declarațiile pe care le-am auzit în timpul campaniei franceze care amenință cu instaurarea granițelor interne ale Uniunii Europene duc la crearea unor sentimente negative între europeni. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc! Urmează pentru un minut domnul Bronz. Uh, not... Tratatul pentru disciplina fiscală nu se nu se ocupă de bunăstarea semnatarilor, ci de bunăstarea monedei euro. Și în momentul de față se impune o cămașă de forță care ia puterea de la cetățenii din Europa. Se ocupă de problema datoriilor suverane, dar cu dictate inflexibile, nu cu soluții practice. Și este clar că în momentul de față Ideea este să le punem pe țările din Sud pe o dietă de înfometare, în condițiile în care șomajul crește și uh, problemele sociale cresc. În momentul de față, economiile din Sud trebuie să părăsească zona euro și să ajungă la propriile lor monede, astfel încât să aibă parte de o creștere bazată pe exporturi. Avem nevoie de uh, economii mai bune finanțate de investiții publice. Acest lucru nu este posibil în zona euro. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum, în numele Comisiei, domnul Șefcovici, vă rog. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Știu că foarte multe întrebări au fost deja și au găsit deja răspuns și o să mă concentrez acum uh, asupra subiectelor menționate cel mai frecvent. creșterea locuri de muncă și de unde să avem investiții care să sprijine politicile în aceste două domenii. În primul rând vreau să mă asigur că se asigur pe deputații din această sală că șomajul și în special șomajul în rândul tinerilor este una din cele cinci priorități cheie asupra cărora vrem să ne concentrăm în acest an. Aceasta este concluzia studiului privind creșterea anuală avem semestrul european și Bineînțeles, ne așteptăm că în programele naționale de reformă pentru fiecare stat membru acest, această prioritate va fi uh, foarte accentuată, pentru că știm foarte bine cât de dificil este pentru cetățenii noștri și pentru economiile noastre să nu avem slujbe bune. Ceea ce poate face Comisia este să avem un pachet de politici de ocupare care va apărea în aprilie și să facem tot posibilul uh, să ajutăm statele membre să-și dezvolte piețele de muncă mai bine și să creeze condiții mai bune pentru crearea de locuri de muncă. Am dorit să ne concentrăm asupra posibilităților apărute în fiecare economie în toate sectoarele economice, dar vrem să ne concentrăm mai mult asupra domeniilor și sectoarelor unde vedem un potențial mare pentru noi locuri de muncă, cum ar fi uh, tehnologia informației, comunicației, uh, comunicările, sănătatea și așa mai departe. Bineînțeles, trebuie să eliminăm obstacolele care împiedică libera circulație a forței de muncă în Uniunea Europeană și aș, am dorit să-i ajutăm pe tineri care se confruntă cu presiuni fără precedent pe piața muncii. Noi suntem convinși că nu putem avea 7,5 milioane de uh, tineri care să nu fie nici în sistemul educațional și nici pe piața muncii. Și tocmai de aceea am primit uh, la, în, rândul Comisiei idei din partea statelor membre pe care le vom implementa împreună cu statele membre și cu partenerii sociali în aceste țări. Bineînțeles, vrem o garanție pentru uh, locurile de muncă pentru tineri. Vrem ca tinerii europeni să aibă șansa ca la scurt timp după ce uh, își termină studiile să fie să-și ia un loc de muncă, fie să-și continue studiile sau să se formeze într-un alt domeniu, astfel încât să putem folosi potențialul tinerei generații în Uniunea Europeană. Și în acest scop vom îmbunătăți și instrumentele care îi ajută pe tineri uh, să caute locuri de muncă, pentru că vom îmbunătăți și vom introduce o nouă schemă pentru locuri de muncă care să-i ajute pe tineri să-și găsească posibilități pe piața muncii. Bineînțeles, apoi întrebarea se pune este, care se pune este de unde facem rost de investiții, de unde facem rost de banii care trebuie investiți în economii, mai ales într-un moment de austeritate și consolidare a bugetelor. Pentru că nu vrem să trecem prin dramele prin care am trecut deja în ultimii doi ani. Dacă vorbim despre crearea de noi locuri de muncă și despre ocuparea forței de muncă, noi credem că putem face mult mai mult cu banii care sunt deja disponibili din fondurile europene. Până acum avem 22 de miliarde de euro în Fondul Social European și 62 de miliarde din Fondul de Coeziune care încă n-au fost cheltuiți. Vrem să ajutăm statele membre să își reprioritizeze aceste fonduri pentru a putea crea noi locuri de muncă, în special pentru tineri, dar și pentru fiecare european. S-au menționat mai multe idei prin care am putea genera mai multe venituri și apoi mai multe investiții. Și cred că suntem complet de acord pe această temă, pentru că și Comisia, după cum bine știți, după introducerea taxei pe tranzacții financiare, aceasta asta a fost prioritatea noastră și a fost de datoria noastră să convingem statele membre pentru că avem nevoie de unanimitate în acest sens. Avansăm cu uh, lucrul în ceea ce privește obligațiunile de proiect, pentru că cercetările arată uh, rezultate promițătoare. Putem folosi 137 de milioane din fondurile europene, plus încă 700 de milioane tot din fondurile europene care să ajute practic crearea de locuri de muncă, care să fie cheltuite pe infrastructură, pe proiecte care să creeze locuri de muncă și care să îmbunătățească competitivitatea Uniunii Europene. Știți că sprijinim resursele proprii și spunem mereu că fiecare, la fiecare reuniune de negociere care are loc cu statele membre, spunem acest lucru și știți și dumneavoastră pentru că primiți informațiile de la negociatori că discuțiile sunt dificile. Dar suntem convinși că dacă vrem un buget mai transparent și mai puține drame atunci când uh, discutăm uh, uh cadrele anuale, multianuale, avem nevoie de uh, o transparență mai mare pentru bugetul european. Cred că dacă ne uităm la politicile de investiții, unul din cele mai bune instrumente de investiții este bugetul european. Pentru că unde altundeva ai mai găsi un buget în care 94% din buget se întoarce la uh, statele membre cu o valoare adăugată mare, care sprijină programele și politicile care uh, cresc coeziunea între statele membre. Așa trebuie să vedem bugetul european și cred că asta vă scapă și ne scapă tuturor uneori atunci când discutăm despre uh, buget. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, sprijinul dumneavoastră, pentru uh, actul privind piața unică și pentru ajutorul pe care ni l-ați dat pentru a ne avansa unele inițiative, pentru că noi credem că putem crea multe locuri de muncă și o nouă creștere. Și în ceea ce privește România, Bulgaria și Schengen, știți foarte bine poziția Comisiei este foarte clară. Suntem convinși că România și Bulgaria au îndeplinit toate condițiile necesare pentru a intra în Schengen și credem că ambele țări ar fi trebuit deja să fie membre ale Schengen. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar, și pentru uh, poziția exprimată. Cu acesta se încheie acest punct de pe ordinea de zi. Aș dori să vă spun pentru următorul punct că suntem în întârziere.